Colleagues, first of all, Happy New Year to those of you who I have... Bună dimineața, dragi colegi! Înainte de toate, aș dori să vă urez tuturor la mulți ani, mai ales celor cărora n-am avut ocazia să vă urez la mulți ani, la mulți ani și interpreților, interpreții mulțumesc domnului președinte, la mulți ani și personalului, staffului nostru. Haideți să ne uităm mai întâi pe ordinea de zi. Apoi, trebuie să adoptăm procesul verbal al uh, ședinței noastre precedente. Se adoptă, mulțumim foarte mult și trecem acum la punctul principal din lucrările activității noastre în această dimineață. E vorba de o audiere în ceea ce privește, mini-audiere în ceea ce privește Naiades 2. Aș vrea să vă spun că am discutat cu colegii care se află aici alături de mine și am explicat cât de entuziasmați sunt întotdeauna membrii noștri în momentul în care avem experți care vin și care participă la audieri și în momentul în care vrem să le organizăm și că până la urma urmei prea puțină lume vine într-adevăr în sală și participă la respectiva audiere. Cam așa merg lucrurile, dar să sperăm că vor veni treptat, treptat mai mulți membri, mai mulți deputați. Acum, în această dimineață vom, ne vom organiza în felul următor. Vom avea o prim, un prim panel de intervenții din partea, trans, din partea experților care se vor uh, ocupa mai degrabă de subiectul următor și anume către o integrare optimă a navigației pe ape fluviale în lanțul de transporturi și un al doilea panel care va începe mai târziu la ora 10 și 20, partea a doua, către o flotă modernă pentru navigarea pe apele interne, pe apele fluviale. Acum, fără a aștepta prea mult, vă propun să începem cu prima parte. Da, mai iertați. De fapt, mai întâi o să că să dăm cuvântul Comisiei Europene. Eu uit întotdeauna de Comisia Europeană. Dar uitați, avem pe cineva de la Direcția Generală MOVE. Bun, foarte bine, așa că vă rog, Comisia. Deci cuvântul. Good morning, ladies and gentlemen. And I would... Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Aș dori să mulțumesc Parlamentului European pentru faptul că a organizat acest, această audiere tocmai pentru a discuta despre felul în care se organizează navigația fluvială și suntem încântați să fim astăzi prezenți și să putem participa uh, la lucrările și dezbaterile experților. Aș vrea să introduc foarte pe scurt noul program Naiades. După cum știți, aceasta este cea de-a doua etapă a acestui program. Prima etapă a conținut diferite acțiuni, cinci domenii cu mai multe acțiuni fiecare și acum am ajuns într-o situație în care ceea ce ne dorim este să concentrăm eforturile tuturor pe un număr mai limitat de acțiuni care să aibă un impact sporit. Programul NAIADES 2 este, de fapt, astfel orientat și vă rog să nu vă pripiți și să spuneți, da, dar există doar două propuneri legislative. Acesta este doar un început. Avem o propunere în ceea ce privește utilizarea mai bună a fondurilor, fondurilor structurale, măsuri de, uh, structurale. Acest lucru este deosebit de urgent, având în vedere situația de criză și voi reveni la asta rapid. Și o a doua acțiune este o acțiune pregătitoare, tocmai pentru a avea o nouă guvernanță în acest domeniu. Cu toate acestea, putem spune că sunt mult mai multe măsuri care sunt în curs de pregătire și care se articulează în jurul diferitelor elemente de calitate în cinci teme de intervenție. Infrastructură, inovație, piețe, mediu, uh, locuri de muncă și competențe și uh, integrare intermodală. Deci un număr foarte precis de acțiuni pentru fiecare dintre aceste categorii. În ceea ce privește infrastructura, care, bineînțeles, reprezintă o, o condiție de bază, o precondiție, ceea ce noi propunem este să avem o integrare între diferitele canale fluviabile, navigabile și, evident, o, o armonizare de asemenea cu uh, strategia Orizont 2020. Trebuie să vedem care sunt uh, resursele uh, disponibile și să le utilizăm în așa fel încât acestea să fie optimizate la maxim. Ha? Ne dorim să avem cât mai repede fondurile necesare de finanțare pentru Naiades 2. Acum, în ceea ce privește felul în care funcționează piețele și latura, dimensiunea de mediu, acesta este clar că vor avea de beneficiat dacă serviciile sunt îmbunătățite, dacă uh, infrastructura este îmbunătățită. Noi am discutat cu reprezentanții sectorului, aceștia au fost invitați să ne spună exact ce anume doresc, în așa fel încât să țintim cât mai bine măsurile de sprijin pentru serviciile de transporturi în aceste noi coridoare TNT. De asemenea, am examinat de asemenea și ansamblul legislației cu caracter social. Uh, a fost o temă de discuție și va reprezenta în continuare o provocare pentru următoarea comisie. Apoi, în ceea ce privește calificările, competențele, locurile de muncă și diferite alte aspecte sociale, cum ar fi, spre exemplu, accesul la piață și posibilitățile pentru întreaga flotă, nu numai pentru comandantul navei, de a beneficia de astfel de servicii. Acum ceea ce vom face este o revizuire a întregului sistem pentru a vedea exact cum anume îl putem integra toate aceste elemente în noul sistem și noul lanț de transporturi, în așa fel încât uh, să putem utiliza toate aceste servicii în mod integrat, în mod armonizat. Și acest lucru ne va permite să avem un nou context, un nou context care va pune accentul după logistică, după siguranță și operațiuni, să pună accentul deci pe logistică. sectorul se confruntă cu anumite dificultăți, cel puțin anumite părți ale acestui sector de activitate. Și pentru a le depăși, avem nevoie de acțiuni concertate. De aceea am uh, vrut să dăm dovadă de deschidere. Do doar în momentul în care reușim să cooptăm toate organizațiile care lucrează în acest domeniu, vom obține rezultate durabile și aș vrea să mulțumesc în mod personal reprezentanților acestui sector care sunt astăzi prezenți în sală. Evident, acum că și acest sector de activitate va trebui să facă anumite eforturi de integrare să se gândească la anumite uh, măsuri de sprijin care pot fi acordate. Ni s-a cerut să se facă acest lucru pentru fiecare navă în parte. Asta nu se poate. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla. Ar trebui să avem un sector integrat în maniera cea mai corectă, care să ne permită să profităm la maxim de sursele de finanțare pe care le avem la dispoziție. Și prin propunerea pe care o facem noi, uh, ei bine, încercăm să ținem seama de latura urgentă a situației, pentru că Parlamentul European ne-a cerut acest lucru. Vrem să disponibilizăm imediat aceste resurse și aceste fonduri pentru a răspunde la situația de criză și, în al doilea rând, noua guvernanță. Noua guvernanță va fi deosebit de importantă tocmai pentru a avea un spațiu navigabil în intern, integrat nu doar în Uniunea Europeană, nu doar pe Rin, nu doar pe Dunăre, ci pe întregul spațiu european. În așa fel încât să fim în măsură să lucrăm în mod cât mai eficient. Acum, în ceea ce privește rapoartele, aș dori să mulțumesc raportorilor Parlamentului pentru munca depusă, o muncă excelentă. Noi avem câteva comentarii pe care am dorit să le facem Evident, cerințele pentru a avea o birocrație mai redusă, evident, toate aceste elemente le susținem, dar sunt mai degrabă puncte de detalii asupra cărora vom reveni ulterior. Și, pe ansamblu, aș dori să spun că vreau să vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ați participat la îndelungatul proces de consultări organizat de către Comisie pe tema Naiades 2. Noi am discutat cu sectorul în ultimii trei ani și am reușit să punem la punct un document de lucru pentru nou program Naiades, Naiades 2, care reprezintă, de fapt, o materializare concretă a rezultatelor obținute în urma acestor consultări îndelungate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim foarte mult reprezentantului Comisiei și acum cred că putem trece la prima parte a mini-audierii noastre. Avem cinci experți Avem doamna Karin de Schepper, secretar general al Federației um, căilor uh, fluviale navigabile, domnul Eric Sache, doamna Catherine Ops, director al EFIP, domnul Peter Margic, director general al Comisiei pentru Dunăre și domnul Dirk Brock, care este secretar general al Nautilus Internațional în numele Federației Lucrătorilor din domeniu. Așa că vom începe cu doamna Karin de Shepper, secretar general al INE avem fiecare la dispoziție, aveți fiecare la dispoziție câte șase minute. Am lansat cronometru și vă rog. Thank you, Chairman. Uh, Happy New Year to all of you. Mulțumesc, domnule președinte. La mulți ani tuturor. INE este o organizație mai degrabă uh, cu actori publici și semipublici, care are drept misiune să încearcă să să încerce să obține o navigabilitate mai bună. Și evident că acest lucru reprezintă un element deosebit de important. Aici noi considerăm uh, navigabilitatea pe uh, râuri ca fiind un instrument, nu un scop în sine. Acum e clar că este foarte logic să avem o mobilitate mai eficientă a oamenilor și o mobilitate mai eficientă a mărfurilor. Evident, aici vedeți în imagine uh, tot ceea ce am fi putut pune pe o navă pentru a transporta. Dar pentru a obține acest rezultat avem nevoie încă în continuare de eforturi pentru a organiza un astfel de sistem de transport. Foarte multe nave și mulți reprezentanți al uh, flotelor de nave ne-au cerut să avem această integrare în lanțul de aprovizionare. Și ceea ce constatăm este că aceștia sunt noi utilizatori, nu cunosc foarte bine sistemul și au... Um, e vorba de firme și de branduri care au niște nevoi specifice s-ar putea să existe și unii clienți noi, dar lucrurile s-au schimbat, s-au schimbat în general. Piețele poate s-au modificat, comenzile s-au modificat, uh, aprovizionarea cu oțel de asemenea, deci situația evolu- evoluează și noi vrem să ne asigurăm că ceea ce facem noi pentru acești noi transportatori, pentru acești noi clienți, este să le propunem serviciile cele mai bune, contacte cu uh, reprezentanții în uh, veriga de aprovizionare și așa mai departe. Deci noi trebuie să ne asigurăm că aceste lucruri se derulează în mod corect. Și aici e vorba de un sistem de calitate. Este foarte important ca navigația să fie un sistem funcțional. Funcțional, dar într-un context mai larg. Pentru că dacă într-adevăr vrem să avem această abordare de tip coridor, cu, așa cum a fost ea concepută de către Comisie și Consiliu, asta înseamnă că trebuie să ne concentrăm pe foarte multe aspecte și să nu uităm nici infrastructura, nici infrastructura digitală pentru a putea împărtăși această informație, pentru că știm că foarte lume va avea nevoie de această informație, pentru că uh, e nevoie de această consolidare a transportului de mărfuri și pentru asta e nevoie de optimizare uh, a, a, a resurselor. Asta înseamnă de asemenea și o cooperare care poate deveni mai complexă, mai complicată și deci trebuie să analizăm acest lucru, trebuie să vedem și uh, legislația în domeniul concurenței cum intervine și mai mult decât atât trebuie să ne asigurăm că astfel intensitatea uh, Uh, um, eforturilor făcute este la înălțimea așteptărilor și anume consumul de energie și o, o scădere a consumului de energie și o scădere a costurilor. Acum, dacă ne uităm la costurile externe și costurile de infrastructură, vedem că nu ne putem permite să punem toate ouăle în același coș, ci că cel mai bine este să diversificăm abordarea noastră, să avem o abordare multimodală. Acum, Naiades 2. E un program pentru perioada 2014-2020. E foarte important ca acesta să fie implementat. Și care sunt, din punctul nostru de vedere, prioritățile? Mai întâi, infrastructura de bază. Eu, trebuie să fie una de calitate și cu servicii sustenabile, durabile, bazate pe tehnologie. Apoi, infrastructura inteligentă, de asemenea. Cred că dumneavoastră aici în Parlament ați făcut o muncă deosebită, pentru că avem acum toate mijloacele necesare, abordarea pe coridoare. Asta ce înseamnă? Înseamnă că vom avea o rată de cofinanțare mai mari, maxime. Și asta poate într-adevăr să ne ajute. Avem diferite proiecte care sunt în curs de pregătire și care pot beneficia de această cofinanțare sporită. Aceasta reprezintă o încurajare pentru multe guverne pentru a face munca ce trebuie făcută în domeniu. Și din punct de vedere politic avem și niște proiecte mai dificile și cred eu că trebuie să promovăm navigabilitatea și logistica aici pentru a putea utiliza la maxim aceste căi uh, navigabile. Și aceste căi navigabile le putem utiliza, le putem pune în slujba tuturor și a reprezenta un punct de plecare pentru ca aceste proiecte sensibile din punct de vedere politic să poată fi promovate. Apoi, partea digitală. Evident, este foarte important să avem aici o implementare a tuturor instrumentelor utile și în acest sens ne bizuim pe comisie. Iar în ceea ce privește serviciile, e clar, e foarte bine că acest lucru este inclus în text, în, uh, rețea, în strategia cadru TNT și inclusă de asemenea și în CEF. E clar, aceștia nu e nevoie de prea, nu necesită prea multe schimbări, prea multe modificări. Eu cred că totul poate fi pregătit repede și eficient, destul de rapid. Și mă voi opri aici. Mulțumesc. Thank you very much, Karen. I'm going to move on to... Mulțumim foarte mult, Karin, și trecem acum la domnul Eric Stark, care este reprezentantul Alianței pentru Logistică. Mr. Chairman, vielen Dank. Ich erlaube mir in my... Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi permit să mă adresez dumneavoastră în limba germană, în limba mea maternă. Însă am adus cu mine câteva slide-uri care sunt în engleză și pe care le puteți vedea pe ecran. Vreau să fac câteva comentarii care se bazează pe experiența practică în domeniul acesta al logisticii. Un aspect principal este următorul. Nu trebuie să vorbim despre căile navigabile interioare de, ca, ca obiecte de sine stătătoare, ci căile navigabile interioare trebuie să fie considerate ca partea unui sistem. Sună simplu, dar ne dăm seama că nici la nivel european și nici la nivel național această viziune încă nu există. În continuare se face o diferență clară între navigația interioară, uh, între transportul feroviar, uh, transportul rutier, etc. Și ca problemă, ca urmare a acestei uh, lipse a unei viziuni uh, complexe, există prea puține perspective care sunt oferite transportului fluvial. În Duisburg, spre exemplu, nu există suficiente investiții în acest sector și investițiile sunt necesare. Tehnologia inovatoare este absolut esențială pentru ca Uh, lucrurile să se îmbunătățească. Ce, uh, la ce mă refer când vorbesc despre tehnologie? Mă refer la anumite tipuri de poduri, la anumite tipuri de instalații portura, portuare, etc. Toate aceste investiții sunt absolut esențiale. În continuare există obi- obstacole Iată, spre exemplu, încă nu există o relație suficient de solidă între Dunăre și uh, Rin, chiar dacă această relație ar fi esențială. Și uh, pe viitor, uh, fără intervenția Comisiei Europene, fără intervenția instituțiilor europene, legătura dintre Dunăre și Rin nu se va dezvolta. Și această legătură este esențială dacă e să transportăm marfa din Marea Nordului până în Marea Neagră, pe apă. potențialul căilor navigabile interioare, interioare poate fi exploatat doar dacă uh, căile navigabile interioare sunt considerate ca parte integrantă a unui sistem. Și în acest context e clar că aceste căi navigabile trebuie să fie uh, tratate împreună și considerate a fi partenere ale transportului feroviar și nu rivale. Uh, cele două nu trebuie să fie considerare, considerate niciodată rivale. Doar dacă aceast, această relație de parteneriat este într-adevăr create uh, și logistica și companiile de logistică pot folosi această re, uh, rețea interconectată. Haideți să vă arăt ce am uh, dezvoltat noi sau ce rețea am dezvoltat uh, noi la Duisburg. În partea stângă, stângă vedeți trenurile. Vedeți că majoritatea trenurilor care um, traversează Europa și merg până în Asia, pornesc de la Duisburg și nu de la Hamburg. Deci rețeaua aceasta feroviară o cunoașteți deja. Însă mai avem o, o problemă și anume că 5% din uh, transportul de mărfuri se de, deplasează pe Rin în momentul de față, dar din păcate uh, Rinul nu este suficient de bine conectat cu rețeaua feroviară, dar nici cu Dunărea, după cum vă spuneam deja. Și ce facem noi de mulți ani uh, încoace? Poate că ați auzit uh, deja că Audi a construit uh, cel mai mare centru de, de piese detașabile în zonă și noi ne ocupăm de transportarea acestor uh, piese. Și cum anume le transportăm? Ei bine, le preluăm de la uh, Duisburg și mai apoi le transportăm pe uh, Rin spre uh, uh, căi, spre calea ferată și mai apoi pe calea ferată transportăm aceste piese în, uh, înspre Asia. Același lucru îl facem și pentru uh, BMW și pentru alte companii uh, mari. Deci facem Um, lucrurile în felul următor. Uh, cei care trebuie să transporte, companiile care au nevoie de serviciile noastre de logistică, trimit, uh, își trimit uh, marfa spre Duisburg și din Duisburg ne ocupăm noi de transportarea întregilor încărcături spre diferitele părți ale Europei și nu doar. Dați-mi voie să vă spun ceva, care, ceva ce ne deranjează de fiecare dată sau ne deranjează, ne-a deranjat de-a lungul anilor. Ne deranjează nivelul apei. Ce s-a întâmplat, spre exemplu, în 2003? În 2003 nivelul apei Rinului a scăzut extraordinar de tare și am, am început să avem probleme. De ce? Pentru că vasele nu se mai puteau uh, Uh, navele nu se mai puteau deplasa pe uh, Rin și am avut nevoie tocmai de aceea de o altă, un alt mijloc de transport și a trebuit să găsim legături feroviare. Deci iată de ce acea viziune uh, complexă și integrată este absolut necesară. Trebuie să ne putem baza pe fluvii, dar și pe celelalte mijloace de transport. Cam atât din partea mea. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim foarte mult. Urmează doamna Catherine Obst, Obst care este director al Federației Europene pentru Porturile Interne. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că mi-ați oferit posibilitatea de a mi exprima o, viziunea asupra Naiades 2. Noi reprezentăm vreo 200 de porturi din țări din Uniunea Europeană și din, din afara Uniunii Europene. Când vorbești despre porturi interioare, te gândești imediat la apă, dar trebuie să știți că porturile interioare sunt de fapt um, huburi intermodale, pentru că ele au uh, legătură și cu transportul feroviar și cu cel rutier. Deci, tocmai de aceea e important ca în aceste porturi transportarea să fie cât mai simplă cu putință. De asemenea, porturile interioare sunt situri industriale, de asemenea. Uh, asta pentru a evita măsurile de transport uh, uh, nenecesare. Haideți să încep cu câteva remarci de natură generală cu privire la Naia de Stoi. Federația noastră este într totul de acord cu obiectivul general al pachetului Naiades 2. Acest pachet conține o mulțime de aspecte esențiale pentru sectorul nostru finanțarea NAEDES 2 prin intermediul facilității Conectă, Conectarea Europei și prin intermediul Horizon, Horizon 2020 este o idee extraordinară. Și tocmai de aceea considerăm că o integrare sistematică a obiectivelor NAEDES 2 în implementarea diferitelor politici și a instrumentelor politi, uh, financiare, îmi cer scuze, menționate în comunicare, sunt esențiale. De asemenea, e important să avem o coordonare cu celelalte politici ale competenței uh, Comisiei Europene. Politici, spre exemplu, demarate de către DG Concurență, care se ocupă în momentul de față de modificarea legislației cu privire la uh, porturile interne. E important ca toate modificările legislației cu privire la porturi să fie coerente și să uh, respecte propunerile existente în pachetele legislative cu privire la Connecting Europe sau uh, NIADES. În ceea ce privește uh, Uh, Carta Alpă a Transportului, uh, Uniunea Europeană își dorește ca transportul de marfă pe cale rutieră să fie preluat în mare parte de celelalte mijloace de transport. Iar în acest context e clar că transporturile interioare, interne sunt absolut esențiale pentru rețeaua TNT. Fără aceste porturi, multimodalitatea nu va avea nicio șansă. Eh, importanta, cea mai importantă întrebare este tocmai de aceea cum anume se dorește integrarea acestor porturi în noile structuri TNT. Și comunicarea NAIADES ne oferă câteva răspunsuri în acest sens, dar nu suficiente. Prin urmare, vă cerem să analizați în detaliu maniera în care porturile și căile navigabile interioare pot fi integrate în aceste coridoare într-o eh, manieră mai eficientă. Noua politică TNT creează uh, coridoare, nouă coridoare esențiale și uh, căile navigabile interioare sunt importante în șase, în șase dintre aceste nouă coridoare. Toate, toate măsurile de integrare se vor, a acestor porturi și a acestor căi navigabile inter, interioare se vor baza pe diferitele uh, Uh, pe diferitele informații existente ex ante. Însă se, pro- se apare problem, problema faptului, uh, apare problema inexistenței unor programe structurate de integrare la nivelul uh, porturilor. De ce? Pentru că porturile interne de obicei nu sunt incluse în rețeaua națională de transport, nu sunt incluse în coridoarele naționale și tocmai de aceea mă întreb în ce măsură uh, aceste porturi vor putea fi mai apoi integrate în niște coridoare europene. Și tocmai de aceea am început să colectăm o serie de informații din partea partenerilor noștri la nivel uh, de state membre, însă Uh, informațiile acestea poate că nu sunt suficiente. e nevoie de analize mai detaliate din partea făcute de către oficiile Uniunii Europene. Ar fi bine ca planurile de muncă, planurile de acțiune la nivelul uh, uh, Uniunii Europene să țină cont de absolut toate informațiile cu privire la aceste porturi, pentru ca ele să poată fi mai apoi incluse într-o, într structură europeană, în coridoarele cu adevărat europeană, europene. În al doilea rând, vreau să vorbesc despre logistică și includerea căilor navigabile interioare în toate uh, măsurile și serviciile de logistică. Atât în uh, Naiades 2, cât și în alte comunicații ale, comunicări ale Comisiei Europene, se recunoaște importanța porturilor urbane. Uh, importanța mm, sau porturile urbane duc la dezvoltarea uh, aglomerărilor uh, urbane. Din păcate, însă, această, acest potențial de creștere nu este neapărat veșnic exploatat la maximum și de aceea uh, Uh, planurile urbane ar trebui să le includă neapărat și vă rog să le spuneți omologilor dumneavoastră de la nivel național cât de importante sunt aceste porturi urbane. Iar aceste por, uh, porturi urbane ar putea fi într-adevăr incluse într-un, în, într-un lanț de logistică foarte, foarte eficient. Un alt uh, aspect foarte important pentru noi este asistența financiară pentru îmbunătățirea flotei. Uh, Astfel de asistență financiară se oferă deja sectorului feroviar. Noi ne-am dorit ca și domeniul nostru să beneficieze de asistență eh, financiară pentru ca navele, vasele noastre să fie într-adevăr eh, renovate și reînnoite. Deci, pe ansamblu, programul Naiades este pe placul nostru, însă ar fi bine să ne asigurăm că acest program, dincolo de litera sa, va da și rezultatele pe care le, vom, le așteptăm cu toți. Deci, poate că e bine să mai analizăm proiectele, să mai analizăm uh, documentele și să creăm într-adevăr un uh, un uh, program cât se poate de solid. Vă mulțumim și acum dăm cuvântul reprezentantului Comisiei pentru Dunăre. Good morning, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor. În numele Comisiei Dunării doresc să uh, doresc bun venit tuturor participanților la acest uh, eveniment. Comisia Dunării este una dintre organizațiile interguvernamentale cele mai vechi din Europa. Și trebuie știut că Dunărea este unul dintre uh, bazinele um, riviere cele mai internaționale și are un rol foarte important în dezvoltarea relațiilor externe ale Europei. Vă spuneam că Comisia Dunării este uh, o organizație extrem de veche, a fost uh, fondată în 1948 prin Convenția de la Belgrad. Uh, are 11 state membre uh, și 9 observatori, dintre care 6 sunt membri ai Uniunii Europene. Uh, sarcinile Comisiei Dunării, așa cum se specifică în articolul 8 al Convenției de la Belgrad, sunt următoarele. Trebuie să definim planul lucrărilor majore pe Dunăre în interesul navigației. De asemenea, stabilirea unui sistem unificat de servicii de semnalizare și pilotare, unificarea regulilor de supraveghere pe râuri, coordonarea serviciilor de hidrometeorologie, armonizarea regulilor de navigație internă, oferirea de um, consiliere și recomandări, oferirea de statistici în ce privește navigația pe Dunăre. De asemenea, um, solicitările tehnice sunt foarte importante, însă ne preocupă și infrastructura și suntem cât se poate de uh, deschiși la cooperarea Comisiei Europeană. Uh, declarația de la Luxemburg, în ce privește uh, infrastructura căilor navigabile interne eficace, din 7 iunie 2012, a fost semnată la întâlnirea minșilor Dunării la inițiativa Comisiei Europene. Declarația a fost semnată asumată de majoritatea mincilor transporturilor și asumată de asemenea de uh, Serbia și Bosnia-Herzegovina. Potrivit acestei declarații, comunicarea acțiunilor va fi monitorizată potrivit mecanismului din cadrul strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării inclusiv coordonarea cu Comisia Dunării. Printre nevoile urgente ale sectorului Dunării sunt problemele ce țin de traducerea în fapt a principiilor declarației, care încă nu sunt rezolvate. Uh, programele TNT și uh, CEF mm, deschid calea unor noi lucrări. Să vedem, deci, care este planul nostru de acțiuni. Odată, întâlnirea directorilor companiilor de transport pe Dunăre și ar trebui să primim cu această ocazie informații din partea industriei a sectorului. O să continuăm cooperarea, desigur, cu Comisia Europeană, special DigiMove, și putem să ne asumăm rolul de coordonator al mentenanței căii căi navigabile Dunăre. Dorim alianțe și cu piețele din alte bazine eh, hidrografice. Continuăm de asemenea cooperarea cu CCNR în ce privește uh, monitorizarea pieței, uh, dorim să obținem și o tehnologie unificată în ce privește navigația uh, internă și să ne ocupăm inclusiv de navigația de tip recreativ. Încercăm să organizăm și o întâlnire tip follow-up după declarația de la Luxemburg și asta la nivel ministerial și ne-am dorit ca aceasta să aibă loc în iunie, în apropierea zilelor Dunării din 2012 nimic nu s-a întâmplat la nivelul Dunării în ce privește infrastructura sau nu prea multe. Iată de ce ne-am dorit să participăm la inițiativele Naiades 2 și CESTE. În ce privește Naiades 2, susținem principiul calității uh, transportului um, pe căi navigabile interne și am dorit să promovăm de asemenea ecologizarea și inovarea. În ce privește programul pe șapte ani, aș dori să spun câte ceva despre um, aspectele tehnice. Noi susținem ideea unor standarde paneuropene cu condiția ca toate statele membre ale Comisiei Dunării uh, să mm, fie ascultate. Însă, în același timp, Parlamentul European trebuie să susțină navigația pe căile interne ținând de impactul crizei financiare asupra sectorului și uh, capacitatea căilor navigabile interne pe Dunăre, avem, uh, ne confruntăm cu probleme punctuale. Pot să vă ofer uh, informații clare. În ultimii 20 de ani s-a construit un, un singur vas de tip cargo pentru Dunăre. Potrivit informațiilor pe care le deținem, nu există nicio companie de navigație care să fi înregistrat profit în ultimii 5 ani. În cele din urmă, aș dori să transmit un mesaj Parlamentului European. Comisia Dunării susține uh, abordarea paneuropeană în ce privește navigarea pe căi interne, dar dorim fapte, nu vorbe. Timpul nu ne permite să așteptăm și doar să ne plângem, trebuie să acționăm pentru ca mecanismele existente să devină operaționale și ca toate părțile interesate să participe la dialog, obținând noi direcții pentru navigația internă. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult, Peter. Până președintele are cuvântul acum domnul Dirk Broek, prim secretar național Nautilus Internațional în numele Federației Europene a Lucrătorilor din Transporturi. Dirk, ai cuvântul. Voorzitter, dames en heren, voor eerst wil ik u bedanken dat u mij als vak... Mulțumesc pentru invitația adresată, iată, unui reprezentant sindical pentru a uh, se exprima pe tema zilei. Vă mulțumesc, deci, să vă prezint perspectiva sindicatelor asupra proiectului NAIADES 2. Vă întrebați, poate, ce au de a face sindicatele cu această temă? Pe sindicate nu le preocupă doar numai aspectele sociale, sănătate, securitate la locul de muncă? Ei bine, nu. Temele pe care tocmai le-am citat, desigur, sunt temele principale asupra cărora activitatea sindicatelor se concentrează, însă ETF își dă seama că există și alte probleme, probleme care nu sunt doar consecința uh, acțiunilor anumitor lucrători care nu ar respecta niște reguli. Există și factori externi care influențează viața lucrătorilor, indiferent de respectarea sau nu a regulilor, chiar și atunci când lucrătorii dau dovadă de bunăvoință. Ei bine, care sunt acești factori externi și cum îi putem noi influența? V-aș da un exemplu. Și exemplul meu se referă la portul Rotterdam. Înainte de conceperea proiectelor de infrastructură de mari proporții, construcția de porturi sau terminale, și uh, vă dau exemplul ma, Maslach de, de la Rotterdam, companiile maritime nu țin seama de consecințele uh, pe care um, structura terminalului o va avea apoi asupra activității logistice. Care sunt rolurile uh, părților interesate în construcția unui port? Să luăm perspectiva portului. Ce contează este uh, mărimea bazinelor care primesc vapoarele și viteza de încărcare și descărcare. Din punct de vedere microeconomic, putem înțelege că veniturile unui port provin în bună parte din taxele pe care companiile maritime le achită pentru a putea intra în port. Dincolo de uh, aceste taxe pentru spațiu efectiv, porturile practic nu au venituri uh, suficiente. E important, deci, pentru fiecare port să dispună de cât mai multe terminale care să primească cât mai multe uh, nave. Ce interesează pe armatori acum? E bine, pe ei nu interesează deloc logistica uh, transportului de mărfuri pe, uh, pe teren. Și vă dau un exemplu. Atunci când o companie maritimă organizează întregul transport contra unui procent din preț, ce interesează compania maritimă e ca să asigure transportul până în port. Ce se întâmplă apoi în hinterland nu mă interesează pe armator, compania de navigație. Ce e important acum la nivelul terminalelor e ca operațiunile de facă cât mai rapid. Și intervin alte costuri ce țin de stocarea mărfurilor și de-abia mai apoi navigația pe căile internet în exemplul pe care doream să vi dau, în loc de o centralizare a activităților la terminalele din Rotterdam, s-a optat pentru o descentralizare, ceea ce înseamnă că există 6 până la 8 locuri de încărcare-descărcare pentru continuarea transportului pe căile navigabile interne, de unde riscuri de întârzieri sporite. Risc de întârziere, dar și alte consecințe fiindcă există o descentralizare a terminalelor, companiile maritime trebuie să țină seama de acest fapt pentru a organiza transportul pe căile navigabile interne. Trebuie ținut seama de locurile unde se poate efectua încărcarea, descărcarea și conectarea acestora cu căile navigabile interioare. Toate aceste lucruri trebuie gândite, planificate, organizate. cum am mai spus, există riscuri de întârzieri, de perturbări ale schemei de navigație. Aceste lucruri sunt evidente, ca atare și o creștere a costurilor. Așadar, nu e un sistem ideal, de partea de asta. Iată de ce cred că autoritățile politice, inclusiv europene, să ia lucrurile în mână, pentru că de ani de zile uh, spun că vor să lupte împotriva uh, uh, ambuteiajelor de orice tip și ar trebui să se țină seama de dificultățile pe care tocmai le-am deschis. Uh, dacă dorim ca um, navigația interioară să mm, rămână competitivă, trebuie făcut ceva pentru acest sector. Noi, sindicatele, constatăm că există uh, diverse presiuni și mecanisme economice care uh, antrenează consecințe serioase, inclusiv dumping social, securitatea la locuri de muncă, siguranța la locuri de muncă și, în cele din urmă, autoritățile portoare, companiile maritime, terminalele, dacă din punct de vedere economic toate aceste părți interesate nu se implică mai mult în organizarea transportului pe căile navigabile interne și pe uh, teren, situația nu se va ameliora. Ori, rețeaua de transport trebuie să fie mai integrată. La Rotterdam v-am arătat problemele care există, trebuie găsite soluții rapid și sperăm că se va ameliora, cum spuneam, integrarea diverselor moduri de transport, lucru care nu e sigur deloc. E adevărat, Există o serie întreagă de proiecte, încercăm să ameliorăm situația, dar nu se ține seama de factorul uman. Iată de ce insistăm că atunci când um, se lansează proiecte mari de infrastructură uh, sau, cum este Naiad, să se țină seama și de consecințele asupra ocupării și asupra uh, resurselor umane, lucru care nu a fost făcut până acum. E important ca Uniunea Europeană deci să intervină și să deblocheze o serie întreagă de posibilități, inclusiv mijloace financiare. Mulțumesc, spune președintele. Uh, încheiem astfel uh, primul panel. Mă uit la lista de înscrieri la cuvânt. Am să dau cuvântul de îndată lui da, ich habe gar nicht damit gerechnet, jetzt die Mulțumesc, nu mă așteptam să fiu prima. Am uh, întrebări pentru fiecare dintre oratori. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit în fața noastră. E foarte important să primim aceste informații. informații. Doamnă de Șeper, ați uh, lăudat TNT uh, și CEF și noi suntem încântați de aceste programe și căile navigabile interioare sunt importante. Uh, Dumneavoastră spuneați că există foarte multe proiecte în curs de cristalizare. Care dintre aceste proiecte noi sunt importante pentru dumneavoastră? Domnule Ștache, ați spus că căile navigabile interioare trebuie să fie parte integrantă a unui sistem de transport uh, Uh, și după aceea ați uh, prezentat dificultățile politice legate de crearea acestui sistem uh, intermodal. Care sunt soluțiile pe care le aveți dumneavoastră pentru depășirea acestui obstacol? Și încă o întrebare pentru dumneavoastră. În Parlament s-a organizat o audiere pe tema schimbării nivelului apelor în fluvii. Și dumneavoastră vorbeați că și spuneați că, într-adevăr, fluctuațiile acestea de debit uh, sunt o mare problemă. Care sunt soluțiile pe care le aveți dumneavoastră? Doamnă Obst, spuneați că porturile interne trebuie, interioare, trebuie să fie incluse mai bine, într-o manieră mai eficientă, în planurile de modalitate urbane. Aveți o, o soluție pentru, pentru toate acestea? Îmi dau seama că în Duisburg situația este mai simplă sau problema aceasta este mai ușor de rezolvat, dar mă întreb în ce măsură problema aceasta poate fi rezolvată mai ușor în alte zone ale uh, Uniunii Europene. Domnule Margici, uh, spuneați că trebuie să se folosească o terminologie unitară la nivel european. Vreau să vă întreb dacă terminologia la care vă gândeați dumneavoastră uh, trebuie să fie uh, în engleză. Îmi dau seama că e nevoie de o limbă comună pentru toți cei activi în domeniul. În domeniu. Domnule Brock, spuneați că e nevoie de o creștere a, a caracterului sau a a interesului uh, sau stimularea interesului lucrătorilor pentru acest uh, domeniu. Ne puteți oferi câteva soluții în acest sens? Pentru că știu că domeniul se află în dificultate în momentul de față. Peter, ai cuvântul. Dank u wel, voorzitter. Ehm, fijn dat we vandaag deze hoorzitting kunnen hebben. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte încântat de faptul că am avut, am putut organiza această audiere astăzi. Într-adevăr, avem o serie întreagă de propuneri din partea Comisiei despre care discutăm. Uh, în momentul de față, însă nu ne putem mulțumi doar cu aceste două, trei propuneri. S-a vorbit deja despre Cartea Albă, așa că eu mă bucur de faptul că acum navigația pe apele interioare se bucură de toată atenția noastră și deci mă bucur de faptul că putem avea această discuție. Și aș avea o întrebare către domnul Stark și domnul Macic și în ceea ce privește infrastructura. Așa cum spunea și colega noastră, e adevărat, putem spune foarte multe lucruri frumoase în ceea ce privește infrastructura. Dar avem în continuare probleme de trafic și de blocaj și acum întrebarea mea este următoarea. După părerea dumneavoastră, știm oare cum anume lucrurile vor fi rezolvate? Adică nu ne vom mulțumi cu o situație de status quo, nu vom aștepta ca lucrurile să devină din ce în ce în ce mai uh, complicate, ci va trebui să luăm anumite măsuri, măsuri adecvate pentru a face în așa fel încât uh, nivelul de hidrometrie să fie suficient în fiecare zi a anului pentru a putea naviga pe apele interioare? Sau Oare credeți dumneavoastră că această, acest subiect nu este unul prea interesant pentru, pentru guvernul doamnei Merkel? Acum, o a doua întrebare. Știm că a existat o serie întreagă de întruniri, de ședințe, de consultări și e adevărat că uh, ne-am dorit să organizăm dezbateri în ceea ce privește aceste coridoare de transporturi, însă ce ne dăm noi seama este că nu există o inițiativă globală. Și am impresia că sectorul e oarecum timid, ca să spun așa. Poate mă înșel eu. Dar am avea nevoie de inițiative totuși în domeniu. Și putem în continuare discuta mult și bine, însă, după părerea mea, a venit momentul să avem și măsuri concrete. Și acum, încă o întrebare. S-a vorbit despre inovație. S-a spus că inovația este necesară. Toate bune și frumoase. E clar, asta e ca și cum am uh, anunțat așa un adevăr pe care îl știe toată lumea. Dar întrebarea următoare este ce tip de inovare ne dorim? Ce fel de întreprinderi de navi navigație pe ape interioare ne dorim? Am discutat cu responsabili din domeniu și mi s-a spus, da, vorbim de inovare, bun, dar am avea nevoie de o punere în comun între diferitele modalități de transport, cu calea ferată, cu uh, uh, transportul rutier, o sinergie între aceste tipuri de transport și acest tip de inovare. Vi se pare ceva posibil. Despre care inovare vorbeați dumneavoastră adineauri? Și e adevărat că trebuie să promovăm intermodalitatea. Toate bune și frumoase. Uh, cuvinte extraordinare, idei foarte bune, însă ce face sectorul el însuși pentru a putea promova această intermodalitate, pentru a concretiza lucrurile, pentru ca acest lucru să devină ceva uh, vizibil și tangibil, în așa fel încât să avansăm într-o direcție pozitivă? Domnul Cun, Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc experților uh, și tuturor celor care au organizat audierea de astăzi. Consider că este absolut esențial uh, să întărim porturile interioare, să promovăm porturile interioare și, de asemenea, căile navigabile interioare, în special în, în această perioadă în Europa. Se vorbește tot timpul de emisiile de dioxid de carbon dar, și de reducerea acestora, dar când vine vorba de măsuri de promovare a căilor navigabile interioare, nu mai, vin, nu mai facem nimic. Uh, Există o mulțime de standarde în ceea ce privește protecția mediului înconjurător în bazinele uh, hidrologice, dar uh, de multe ori aceste măsuri de protecție a mediului înconjurător uh, nu fac nimic altceva decât să împiedice dezvoltarea transportului fluvial. Eu cred că trebuie să facem ceva în, în acest sens. Trebuie să ne asigurăm că peste tot uh, căile navigabile interioare sunt uh, promovate, sunt, uh, sunt extinse, sunt finanțate. Și trebuie să vedem ce anume putem face pentru a pune în aplicare aceste uh, obiective. NIADES este un fel de program far. Spunem, vorbim despre intermodalitate, despre rețele, despre coridoare, etc., dar eu consider că trebuie să ne concentrăm asupra unui singur proiect și să îl sprijinim până la capăt. S-a tot vorbit despre guvernul german. Ce se întâmplă acum în Germania? Avem comisii care se ocupă de căile navigabile interioare, există planuri cu privire la canalul Rhein și Main și uh, Dunăre. Uh, Uh, există idei care se cristalizează și e important ca aceste idei să se concretizeze. Însă e important ca, uh, pentru ca lucrurile să meargă înainte, să desemnăm, e important ca porturile interioare să fie desemnate ca porturi esențiale. Trebuie să le spunem uh, statelor membre că dacă nu investesc în uh, în porturile acestea interne în adevăratul sens al cuvântului, atunci nu vor mai primi niciun fel de finanțare din uh, partea Uniunii Europene. Trebuie să ne asigurăm că investițiile acestea se fac la nivel național uh, prin intermediul fondurilor europene. Uh, trebuie să cerem, să cerem lucrul acesta, e nevoie de condiții cât se poate de, de clare. Cam atât din partea mea. Vă mulțumesc. Rike, Dominic. Domnul Rike, Dominic. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, vreau să mulțumesc experților și celor care au organizat această audiere pe un subiect care de multe ori a fost lăsat deoparte, deși e foarte interesant. Aș vrea să-mi exprim două elemente de surpriză. Primul, s-a vorbit despre sistemul de diminuare a zgomotului, a poluării uh, fonice a navelor. Dacă nu mă înșel, așa am auzit, așa s-a spus. Și aș vrea să știu mai multe despre asta. Și profit de ocazie pentru a sublinia și un alt aspect care poate nu e neapărat foarte uh, um, dezbătut, dar care a fost totuși punctat de către sector. E vorba despre nivelul de tonaj al navelor și materialul de încărcare-descărcare. E clar că avem diferite modalități de transport, pe cale ferată, transport rutier, transport naval, pe căi interioare, navigabile interioare și cred că în momentul în care abordăm acest subiect, eu ce aș vrea să știu este care sunt alegerile cele mai bune pe care le putem face la nivel tehnologic, la nivel de nave, sisteme de încărcare, descărcare. Avem impresia că aici nu avem pe cineva care să se exprime pe această temă. Și Apoi am ascultat cu atenție cele spuse de experți referitor la portul din Rotterdam, pe care îl cunosc foarte bine și știu că la un moment dat intervine această problemă și anume spațiul disponibil. Dar ne-am putea pune întrebarea ce se va întâmpla cu, ce se va întâmpla cu apele de balast, apele în momentul în care se descarcă navele, în momentul în care se face, uh, există această nevoie de articulare, de armonizare cu logistica terestră, deci uh, pe uscat. Uh, știm care e problema cu uh, Marea Nordului, spre exemplu, și aș vrea să știu dacă în acest sens există niște propuneri operaționale concrete ce pot fi făcute, ce pot fi preconizate de către Comisie și în acest sens e o întrebare către Comisie, în așa fel încât să acționăm cât mai timpuriu cu putință. Și încă o întrebare la care cred eu că mulți dintre experți vor putea să răspundă. De multe ori, se spune și susțin această abordare în munca noastră parlamentară, în ceea ce privește integrarea, integrarea diferitelor modalități, uh, diferitelor căi fluviale. Evident, ideea fiind să avem un ansamblu coerent, așa cum a spus Comisia. E adevărat că am reușit, între ghilimele, să punem, să integrăm uh, căile fluviale într-unul dintre aceste coridoare, să devină un astfel de coridor, pe la, pe la, în total sunt șase. Dar trebuie ca acest ansamblu să fie un ansamblu coerent la nivel european. S-a vorbit despre bazinul Dunării, s-a vorbit despre o conexiune ce s-ar putea face între Rin și Dunăre, însă până în prezent uh, nu știu exact cum arată concret lucrurile. Și știu că e nevoie de o conectare a diferitelor fluvii, Lesco, Rin, Dunăre, toate. Deci să ținem seama de întregul sistem fluvial, întregul sistem navigabil, care devine un tot, un întreg coerent. Noi deocamdată avem impresia că fiecare lucrează așa în colțișorul lui. Cei de pe Dunăre pe Dunăre, cei de pe Rin pe Rin, fiecare cu bucățica lui de, de, de, de trafic fluvial. Însă avem nevoie de propuneri per ansamblu. Și încă un alt aspect. N-am avut ocazia să discutăm cu cei care se ocupă de Dunăre, încă n-au la cuvântul. Uh, am avut ocazia să discutăm cu societatea care exploatează acest uh, trafic fluvial pe Rin, dar uh, am vrea totuși să știm mai multe, să aflăm mai multe în ceea ce privește felul în care se desfășoară lucrurile pe Dunăre. Și aș vrea să știu când va exista o astfel de instanță, de entitate, de autoritate care va gestiona întregul uh, sistem, întregul cadru fluvial, ca atare. Deci care să-l con- considere a fi un întreg și nu un întreg constituit din bucățele separate, fragmentate. Evident, e nevoie de discuții. Evident că e nevoie de o integrare între cale ferată, transport rutier și uh, transport fluvial. Uh, e nevoie de logistică coerentă. Acest lucru este foarte clar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și acum, doamna Țicău. Domnule președinte, vreau și eu să um, mulțumesc uh, organizatorilor acestui um, eveniment și comisiei pentru propunerea nouă pe care ne-a înaintat-o. Uh, programul NADS este într-adevăr unul uh, foarte important uh, pentru transportul european și dați-mi voie aici să susțin ceea ce a spus anterior Dominic și să regret faptul că nu există la nivelul Uniunii Europene o strategie coerentă pentru apele interioare. O strategie coerentă care să abordeze nu doar transportul fluvial, și nu doar dezvoltarea porturilor și a flotei, ci inclusiv aspectele de mediu și inclusiv aspectele de dezvoltare regională, de dezvoltare a malurilor, dezvoltare economică și socială a zonelor de coastă. În ceea ce privește Dunărea, evident, fiind născută într-un oraș situat pe malul Dunării, Uh, evident că mă interesează foarte mult uh, dezvoltarea transportului uh, pe Dunăre și cred că aici că um, dezvoltarea integrală și conexiunea Dunării cu Rinul este un aspect pe care nu ar trebui să îl neglijăm. Știu că sunt foarte multe voci care se opun acestei conexiuni, spunând că um, ar veni armatori din aval uh, care ar, au prețuri uh, de cost mai mici și ar lua din piața um, de transport fluvial uh, din Amonte. Nu cred acest lucru. Cred că trebuie să discutăm de o piață um, interioară și cred că este esențial pentru Europa să existe conexiunea bine asigurată între Marea Nordului și Marea Neagră. În ceea ce privește dezvoltarea căilor navigabile, trebuie într-adevăr investit mai mult în porturi, Uh, pot spune că, din păcate, în România în ultimii 20 de ani uh, s-a investit prea puțin în dezvoltarea porturilor uh, în general și mai ales a porturilor fluviale. De aceea salut programul NAIADES și mecanismul de conectare a Europei. Cred însă că um, trebuie să fim foarte atenți la programul NAIADES și în ceea ce privește condițiile de accesare a acestor fonduri și spun acest lucru pentru că în ceea ce privește flota, modernizarea flotei, armatorii se plâng că sunt uh, prea mm, uh, dificile condițiile și prea multă birocrație și că din această cauză uh, foarte mulți armatori nu pot aplica și deci nu pot beneficia de această oportunitate europeană. De aceea cred că și noi ca legislativ avem un rol foarte important în a încerca să simplificăm Uh, condițiile de utilizare a programului NAIADES uh, și um, uh, cred că un dialog constant între comisie și um, cei interesați să aplice um, la programul NAIADES este extrem de util pentru a revizui din timp în timp condițiile de accesare și pentru a fi siguri că în felul acesta programul NAIADES chiar este utilizat. Deci nu vrem să ajungem ca în situația programului Marco Polo, când uh, ne-am bătut să avem un buget și, din păcate, bugetul nu a fost utilizat pentru că ori au fost condiții prea uh, stricte, ori uh, nu au fost uh, prea multe propuneri depuse. Mulțumesc. Thank, you very much. For myself... Mulțumesc foarte mult, spune președintele. În nume personal, aș dori să spun câte ceva, dar în perioada Crăciunului, Discovery Channel în uh, Marea Britanie a prezentat un program uh, referitor la Dunăre. A fost o emisiune absolut extraordinară Uh, și urmărea Dunărea de la izvor și până la vărsarea în Marea Neagră, arătând toate aspectele ce țin de acest mare fluviu. Motivul pentru care am urmărit documentarul e că toți din comisia noastră putem să ne îndrăgostim de Dunăre, cum spunea și Silvia. Dunărea e probabil fluviul uh, pe care îl apreciem cel mai mult. Uh, și asta o spun cu tot respectul pentru Rin, dar Dunărea cu siguranță e fluviul nostru preferat. Totuși, e important să revenim la ce a spus domnul Van Dalen și Dominic Riche și practic fiecare. Silvia, de asemenea. Uh, pare să existe o lipsă de gândire articulată, structurată în comunitatea creierilor navigabile interioare. Nu doar în ce privește conectarea diverselor fluvii, ci opțiunea intermodalității, uh, nu e așa, între diversele forme de transport. Ținând seama în special de infrastructură și ar trebui să privim căile navigabile ca uh, o parte integrantă a lanțului logistic, a lanțului de transport. Și, în acest sens, ar trebui să acordăm, desigur, prioritate căilor navigabile internet, dar trebuie să ne gândim și la scară mai largă, uh, la infrastructură. Și v-aș da un exemplu din țara mea. Știți că Marea Britanie nu are um, căi navigabile interioare fantastice, în general sunt um, uh, înguste, dar există uh, canalul navigabil de la Manchester, care este utilizat. Și aici există planuri de dezvoltare pentru a prelua trafic mai mult dinspre Marea Irlandei către Manchester. Și ținta despre care vorbea și uh, uh, Peter, Dar, ceată, un singur exemplu. Uh, acesta de la Manchester. Li se pare tuturor o idee bună să dezvolte canalul de la Manchester, dar nu s-a gândit nimeni că există două uh, poduri culisante acolo și acestea sunt principalele artere pentru orașul Warrington. Pentru a merge de la Liverpool la Manchester sau invers, sau invers, cele două poduri trebuie ridicate, desigur, dar asta cauzează probleme imense de trafic la Warrington. Nu s-a gândit nimeni că dezvoltând canalul uh, uh, Manchester trebuie să se țină seama și de infrastructura rutieră. E un exemplu practic al lipsei de, uh, uh de, de gândire, de reflexie comună asupra unor astfel de proiecte în sectorul transporturilor. Un alt uh, o, o altă întrebare, um, tocmai pentru că Dunărea e uh, nostru favorit, vreau să-i adresez lui Peter o întrebare ai vorbit despre navigabilitatea Dunării și tot ce ține de uh, pasajul prin Serbia al uh, Dunării. Ai spus că ești de acord cu Naiades și am avut senzația că revin la pachetul feroviar în mica ta propoziție uh, când spune atâta vreme că toate statele membre cad de acord cu acesta. Și eh, la mine în cap deja suna semnalul de alarmă, pentru că pentru a eh, putea să cădem de acord între toate statele membre, lucru dificil, așa cum știi, și mai ales acolo unde sunt implicate și țări non-UE, mă refer la uh, eh, Balcan, pe unde trece Dunărea, ei bine, întrebări mari se pun asupra navigabilității Dunării. Putem avea segmente clare, Dunăre navigabile, nenavigabile, iarăși navigabile și tot așa. Practic, Dunărea uh, nu e integrată decât pe jumătate într-un eventual sistem de căi navigabile interioare. Știu că e vorba despre bani, orice se întâmplă, e vorba de bani și nu sunt niciodată bani de ajuns. Uh, Practic, bani ar fi, doar că se duc unde nu trebuie. În fine. Nu avem finanțare suficientă pentru a face tot ce ne dorim, dar ar trebui măcar să putem canaliza, focaliza mijloacele pentru a transforma căile navigabile interioare într-o prioritate și cu asta cu toții suntem de acord. Nimeni din sală nu s-a exprimat împotrivă. Trebuie să prioritizăm mai mult căile navigabile interioare și zic bine, da, da, să o facem, dar în conexiune cu celelalte fluvii, cu Rinul, Ronul, să avem un sistem coerent, o rețea coerentă de căi navigabile interioare. Cam atât din partea mea. Acum am să dau cuvântul oratorilor, câte trei minute pentru a răspunde întrebărilor și încep cu Karen. Yes, uh, thank you. Mulțumesc. Sigur că sunt de acord cu necesitatea coerenței în sistem și avem un proiect cât se poate de precis în acest sens. Iată de ce, doamnă Meissner, nu dorim să discutăm despre proiecte favorite, pentru că atunci, uh, practic, nu mai putem vorbi de coerență. Există, deci, proiecții, proiecte în curs de elaborare și o uh, proiecte care au ajuns la maturitate, care sunt integrate și care se potrivesc deci în peisajul de ansamblu. E sigur că nu avem de ajutor dumneavoastră acolo pentru că am lansat un apel de propuneri și proiectele vor veni. Însă, există și o altă categorie de proiecte uh, care pentru noi sunt prioritare. Nu am să vă dau din nou exemplul german uh, despre care am vorbit, dar e vorba de exemplu și de Elba, dar asemenea proiecte nu se integrează în imaginea de ansamblu pentru că intervin probleme politice foarte sensibile. Uh, fie că e vorba de mediu, fie de alte aspecte, administrațiile se adresează guvernelor lor și uh, se adresează unor servicii distincte, pentru că există un serviciu specific care se ocupă de navigație, altul pentru uh, uh, transportul feroviar și așa mai departe și lucrurile nu sunt integrate. Dar dacă printre dumneavoastră există un eurodeputat uh, dintr-o zonă de acest fel, vizată de astfel de proiecte, atunci ne puteți ajuta pentru că atunci puteți interveni la nivelul statelor dumneavoastră membre pentru a face conexiunea între aceste servicii um, care se referă la moduri diferite de transport care nu comunică. Administrațiile naționale și chiar și la Comisie uneori Există bariere imense între diversele uh, modalități de transport și e dificil să avem o abordare coerentă pentru că există un fel de competiție națională. Uh, or, noi vorbim de lanțul logistic și pe acesta trebuie să-l dezvoltăm. Iată de ce ne putem ajuta așa încât deși noi știm ce vrem să obținem, adică o rețea coerentă haideți să reușim să o punem și în aplicare. Și atunci când ajungem la faza de planificare, este foarte important ca interesele locale să fie preluate. Ceea ce vedem adesea e că un port poate fi extins și uh, astfel am putea elimina foarte, multe transport uh, foarte mult transport prin camioane, care nu mai trebuie să intre în orașe, dar atunci intri în conflict cu alte uh, uh, planurile altora, de exemplu dezvoltarea sectorului imobiliar. Există orașe unde utilizarea mixtă este logică. A merge la Paris fie pe Sena fie pe uh, uh, teren, un teren care aparține patrimoniului UNESCO, nu uh, e nicio contradicție și anumite țări investesc în așa ceva. Belgia, de exemplu, petrece foarte mult timp în uh, planificarea urbană și pentru a interconecta zonele de cargo și a crea parteneriate public-private. Astfel, transportul de mărfuri sporește. Totul e posibil cu abordare coerentă și dacă putem discuta între noi mai mult, împreună cred că uh, vom reuși, ceea ce e important și pe munca de planificare. Eric. Da, interconectarea este esențială. Sunt de acord cu dumneavoastră. Trebuie nu doar să interconectăm căile navigabile interioare, ci trebuie să interconectăm în special companiile și actorii care se bucură de această modalitate de transport. Am scris mult despre acest uh, subiect, dar se pune mm, întrebarea cum anume putem ajunge la rezultate concrete. E bine, nu putem uh, să cerem Comisiei Europene să facă pur și simplu propuneri. Deci aceste propuneri trebuie să se cristalizeze cu ajutorul tuturor actorilor implicați, cu ajutorul tuturor celor care vor să folosească aceste căi de transport uh, interioare pentru că le consideră a fi cel mai ieftin și cel mai bun mod de transport. Avem uh, uh, finanțare uh, mă rog, în, scă, în scădere în Germania și în restul Europei. Uh, prin urmare, dacă banii sunt puțini, e nevoie de priorități. S-a vorbit despre Mosel, însă vă întreb câte uh, câte instalații noi trebuie să fie construite pe Mosel pentru că această cale interioară să fie într-adevăr una viabilă. Ei bine, investiția ar trebui să fie colosală și tocmai de aceea această investiție nu își are niciun sens. Uh, trebuie să se facă investiții în alte proiecte care sunt mai viabile. Deci tocmai de aceea e nevoie de prioritizare am fost întrebat ce face, întrebați ce facem noi. Facem multe. Uh, cu 15 ani în urmă am uh, constituit o companie feroviară regională. Această companie nu înregistrează profit. De ce? Pentru că are o rețea limitată, dar această marfă care este pe, uh, preluată de compania noastră feroviară este Uh, mai apoi transportată pe căile uh, navigabile interioare. Ei bine, acest transfer pe care îl realizăm noi este per ansamblu profitabil, chiar dacă una dintre componentele sistemului nu este profitabilă. În Duisburg, am primit anul trecut 3 uh, milioane de containere. Deci suntem un mare port la nivel european. Dar uh, nu avem doar uh, containere acolo, avem și alte tipuri de ambalaje pentru mărfuri care pot fi transportate doar pe Uh, rețelele feroviare. Ei bine, am investit în această interconectare între port și uh, rețeaua feroviară. Dar asta am reușit să facem la nivel regional. Am putea să facem același lucru la nivel european, doar dacă toți actorii sunt implicați uh, în discuții și în urma acestor discuții se vor cristaliza programe comune și armonizate. Într-adevăr, debitul apelor în Europa tot scade. În ultimii ani am avut uh, noroc, dar s-ar putea ca pe viitor situația să nu fie la fel uh, de fericită. Um, avem exemplul Ludwigshafen însă și acesta este un exemplu esențial, un exemplu esențial care ne arată cât de multe se pot câștiga, cât de mult se poate câștiga în cazul în care porturile sunt interconectate cu alte modalități de transport, pentru că dacă debitul de apă și nivelul apei scade în porturi, uh, uh, atâta timp cât respectivul port nu are legături cu alte modalități de transport, el moare pur și simplu și tocmai de aceea trebuie să investim în aceste rețele uh, interconectate. În Duisburg am uh, investit 200 de miliard, milioane de euro în infrastructura intermodală și tocmai de aceea anul trecut am avut un creșt, o creștere de 16%, chiar dacă majoritatea celor, celorlaltor porturi europene uh, au pierdere. Deci iată investițiile noastre. Uh, Catherine, mulțumesc domnule Riche că îmi dați uh, ocazia de a clarifica uh, Uh, problematica modernizării navelor. În uh, comunicarea Euro, uh, Comisiei Europene se vorbește despre emisiile scăzute de dioxid de carbon în cazul transportului fluvial, însă Comisia Europeană spune că se mai pot face multe pentru îmbunătățirea sau scăderea emisiilor de alte particule în aer de către motoarele nave, navelor alte emisii decât dioxidul de carbon, nitrogen, etc. Deci și acum uh, ne gândim la modul în care am putea adapta tehnologia astfel încât aceste emisii să scadă. Și Comisia Europeană spune că ar pu- am putea folosi uh, Um, sau ne-am dorit ca Comisia Europeană să spună că putem să folosim finanțarea europeană pentru a îmbunătăți tehnologia uh, vaselor, navelor, așa cum uh, o finanțare de care se bucură deja transportul uh, feroviar. În ceea ce privește porturile interioare, doamna Meissner, avem un exemplu concret și apropiat, portul de la Bruxelles. Știți prea bine că în uh, porturile interioare există tare mult balast. Balast care trebuie să fie mm, scos, practic, din porturi. Uh, această, acest transport se face de obicei pe cale rutieră, însă balastul ar putea fi transportat pe apă. Și în cazul în care transportul s-ar face într-adevăr pe apă, atunci cu siguranță emisiile ar scădea și de asemenea numărul de ambuteiaje ar scădea. Uh, deja această tehnologie se, se folosește și în alte porturi și uh, uh, lucrul acesta nu poate fi decât salutat. Petar. Hai să vedem ce se întâmplă pe Dunăre. Mulțumesc, domnule președinte. Prima întrebare a fost adresată de către doamna Meissner, terminologia, care este limba în care ar trebui să se cristalizeze această terminologie. Există trei eh, limbi oficiale ale Comisiei eh, pentru Rin și trei limbi oficiale pentru Comisia Dunării. Și eh, Limba engleză este una esențială, pe lângă celelalte limbi deja folosite în domeniu, precum franceza, olandeza. Deci, uh, engleza este esențială. Dar germana nu este lăsată la o parte. Uh, întrebarea domnului Van Dalen acum. Dați-mi voie să vă spun că uh, Comisia Dunării nu are o relație directă cu guvernul german. Însă, ne-am adresat deja uh, DG Move și am cerut acestei, acestui directorat general să creeze această legătură între comisia noastră și uh, guvernul german. Pentru că o astfel de legătură, o, o dezbatere între cele două părți ar fi esențială, chiar dacă transportul sau problemele pe Dunăre nu se înregistrează neapărat în, uh, în Germania. Uh, Doamna Țică vorbea despre modernizarea flotelor. Eu cred că Parlamentul European și Comisia Europeană trebuie să-și asume cele mai mari responsabilități, pentru că spuneam că pe Dunăre, niciuna dintre companiile care operează acolo nu a avut uh, profit în ultimii cinci ani. Și spuneam de asemenea că un singur nou uh, vas a fost construit pe Dunăre în ultimii cinci ani. Acum se vorbește despre finanțarea moder- uh, modernizării navelor. Cum ați putea să vorbiți despre așa ceva atâta timp cât uh, actorii importanți, iată, se confruntă cu o problemă de sub, supraviețuire? De fapt, se pune întrebarea întrebarea ce anume să, să finanțăm, ce să, să modernizăm, pentru că finanțarea europeană este însoțită de problema aceea a cofinanțării, iar companiile de pe Dunăre nu mai au bani, pur și simplu. Președintele spunea că Dunărea nu este navigabilă. Ba, este navigabilă. Și vă voi explica. Am uh, lucrat pe un, uh, o navă de pasageri de la Lot Rotterdam spre Marea Neagră. Și vorbeam uh, în contextul acesta despre marea aventură europeană. De ce aventură? Nu din pricina Rinului, ci din pricina Dunării. Uh, Dunărea este navigabilă tot uh, anul, dar problema cu Dunărea este debitul. Uh, adâncimea uh, râului pe alocuri. Există uh, în Bulgaria o, un punct în care Dunărea are o adâncime de un metru și ceva. Deci vă dați seama că pe acolo nu, nu poate trece absolut niciun fel de uh, Uh, vas. Și tocmai de aceea trebuie să investim în infrastructura pe Dunăre. Din păcate, există prea puțină voință politică din partea unora dintre statele membre pentru uh, operarea de investiții în ceea ce privește infrastructura Dunării. Mulțumim, Dirk! Ik wil eerst even terugkomen op de vraag van mevrouw Meisner. Wat te doen om meer mensen te... Da, mulțumesc domnule președinte, pentru a răspunde la întrebarea doamnei Messner și anume cum să avem mai multe persoane care să lucreze în acest sector al navigației pe uh, căi navigabile interioare. Da, există anumite măsuri care au fost luate, mai degrabă, mai degrabă în materie de certificare și în materie de formare, de training. E un bun început, însă mai sunt multe lucruri de făcut pe viitor pentru a atrage oamenii în, să lucreze în acest sector, îi poți atrage cu salariul, dar salariul în domeniu este destul de mic și oamenii preferă să lucreze în alte domenii. Și e adevărat că sunt din ce în ce mai mulți cetățeni care provin din Asia, din Filipine, care vin și lucrează pe nave. Și e foarte greu să cooptezi tinerii europeni din cauza condițiilor oferite. De aceea ne putem pune întrebarea ce se va întâmpla pe viitor, cum vom avea o schimbare de generație. E adevărat că sunt anumite dificultăți. E adevărat că avem probleme financiare. Spre exemplu, băncile nu susțin pe acei tineri care ar dori să cumpere un, o navă uh, sau, eventual, tinerii aceștia se lansează, reușesc să găsească fondurile necesare, însă, după o perioadă de, știu eu, 10 ani, trebuie să-și înceteze activitatea pentru că nu se mai descurcă. Deci, ce putem face? Peste 50% din cei care lucrează pe nave au peste 50 de ani. Deci peste 10 ani de zile vom avea o problemă de generație. Cine îi va înlocui? Acum, trec la următoarea întrebare. M-ați întrebat, domnule Riche, ce face sectorul el însuși? Da? Noi facem eforturi, dar sectorul ce face? Ei bine, nu uitați că sectorul acesta e constituit de întreprinderi de tip familial. E vorba de întreprinderi mici. Există o fărâmițare foarte mare în acest domeniu, în acest sector de activitate. De multe ori se consideră, da, că sectorul e așa un fel de bloc, un fel de mo- bloc uh, monolitic, însă nu e chiar așa. Uh, face parte din fiecare navă, face, e un fel de verigă într-un lanț, face parte dintr-un întreg, însă nu are un control asupra felului în care evoluează întregul. Și de aceea trebuie să țineți seama de faptul că există această presiune asupra sectorului. Acum, e clar că navigația pe căi uh, interioare parte din întregul sistem de transport și noi trebuie să avem o viziune per ansamblu pentru a optimiza întregul lanț, pentru a armoniza și a face legătura între toate verigile. Mulțumesc! Președintele, da, mulțumesc. Cu asta încheiem prima parte a audierii noastre, care a fost foarte interesantă. am reușit să aflăm mai multe informații despre felul în care sunt utilizate aceste uh, căi navigabile interioare. De multe ori suntem bombardați cu tot felul de informații și poate că și uh, din partea pasagerilor ar fi bine să avem uh, Uh, anumite contribuții, un anumit feedback, în așa fel încât să avem o imagine de ansamblu completă. În orice caz, vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați participat la dezbatere, să vă mulțumesc pentru contribuții, să mulțumesc și pentru întrebări și atunci aș ruga să schimbăm aici la prezidium uh, persoanele participante și îi invit pe următorii experți să vină să se instaleze. Okay. Come on, guys, then I can get back on time. Bun. Uh, ne putem instala din nou și să reluăm lucrările noastre. Domnule Silito, Silitoe, Ați semnat registru bun, veniți. Următoarea parte este intitulată Către o modernizare a flotei și vom începe cu domnul Hans van der Weff. Și apoi doamna Hacksteiner, apoi domnul Silitoe și apoi domnul van der Welt. Bun, încep mai întâi cu domnul van der Werf, care este secretarul general al Comisiei Centrale pentru Navigarea pe Rin. Și, evident, aș dori să spun că și nouă ne place Rinul, tot atât de mult cât ne place Dunărea, deci nu vă faceți griji. Vă rog, aveți cuvântul șase minute, nu mai mult. Thank you very much, Mr. President, and I'm... Mulțumesc, domnule președinte, și evident sunt foarte bucuros să am această ocazie să răspund la invitația dumneavoastră încă o dată. E adevărat că noi venim des la comisia dumneavoastră și dacă mă și dumneavoastră ați venit de mai multe ori la noi, la Strasburg. Aș dori să vă spun câte ceva despre CCNR. CCNR are drept scop să joace un rol important în felul în care se va desina, schița programul Naiades 2. Ne dorim o cooperare între diferitele uh, țări care sunt traversate de către râul Rin. E vorba de o comisie creată în 1815. Uh, misiunea sa a fost precizată în 1868 și de atunci și până în prezent și-a concentrat uh, activitatea pe cadru, pe cadrul global de dezvoltare al navigației pe Rin. Așa cum s-a spus și mai devreme, Ținând seama de importanța navigabilității în Europa, am putea spune că pe undeva între 60 și 70% din întregul trafic uh, este pe Rin. Întregul trafic pe căi navigabile interioare se desfășoară pe Rin. Avem mai multe state membre care fac parte din, uh, din uh, comisia noastră diferite state membre, cum ar fi Belgia, Germania, Franța, avem și Elveția, de asemenea, care participă și ne dorim o cooperare eficientă și deschisă cu Uniunea Europeană și cu Comisia Europeană. Deja de mai mulți ani de zile am pus accentul pe o viziune mai amplă decât doar râul Rin și am încercat să punem la dispoziția diferitelor părți interesante competențele noastre, mai ales în ceea ce privește transportul în Europa. Și am vrut să facem acest lucru. Recent am stabilit această strategie, această viziune care, în 2011, lucru care ne-a permis să punem accentul pe dezvoltarea durabilă a acestui mod de transport și evident să avem o integrare și coordonare cu inițiativa Naiades. Acum, noi punem accentul pe nave. Și în acest sens, aș dori să subliniez faptul că, dincolo de faptul că acestea reprezintă, de fapt, instrumentul principal de transport, reprezintă, de asemenea, și punctul lui Ahile. De ce? Pentru că avem o rată de reînnoire a flotei foarte scăzută. Uitați-vă și la cifre. Pentru diferitele uh, uh, uh, tipuri de nave de transport, transport de marfă, transport de lichide, uh, nave de croazieră și așa mai departe. Vedeți o scădere foarte clară acest sector de activitate, volumul de activitate este mai mult sau mai puțin același, însă rata de noire a flotei a scăzut foarte mult. E o scădere treptată. Și asta ce înseamnă? Înseamnă că avem diferite cicluri pentru a putea să integrăm noua tehnologie. Și, în consecință, e clar că ne confruntăm cu o dificultate, și anume să menținem pasul cu faptul că trebuie să ținem, să, să, să introducem toate aceste inovații tehnologice în flota noastră. Vedeți, dumneavoastră, dacă uitați, vă uitați cum evoluează o flotă în timp, spre exemplu pentru cargourile pentru marfă și pentru substanțe lichide, uh, vedeți, avem în perioada 2008-2009 am avut o reînnoire masivă care a dus la o supracapacitate, însă din păcate această situație a adus cu sine și o scădere a competitivității. Acum, distribuția în sectorul acesta al cargourilor, uh, uitați-vă la transport, la volumul de transport. Containerele reprezintă o parte foarte scăzută, 8% din, uh, din total dar partea cea mai importantă o reprezintă uh, navele care transportă mărfuri și apoi cele care transportă lichide. Acum, pentru executarea concretă, aplicarea concretă a acestui program, ar trebui să punem accentul pe dimensiunea de mediu, calitatea apelor navigabile. Și în acest sens, avem nevoie de o standardizare a noilor tehnologii. Trebuie să creăm niște condiții cadru care să ne permită să avem o integrare mai bună și mai rapidă a noilor tehnologii. În al doilea rând, trebuie să ajungem la o modificare a limitelor, pragurilor de emisii. Trebuie să ținem seama de capacitatea navelor în acest sens și de capacitatea lor de a implementa progresiv aceste noi limite și de a investi în domeniu. Și, evident, situația financiară nu e prea strălucită. Și, în al treilea rând, trebuie să ținem seama de coordonare și finanțare, de structura care este și suprastructura care este necesară spre exemplu, utilizarea diferitelor forme de combustibil, cum ar fi gazul chefiat și așa mai departe. Lucru care ne-ar permite să finanțăm modernizarea flotei prin implicarea tuturor părților interesate în acest domeniu. Apoi, un al doilea element, calitatea guvernanței. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, aș dori să spun că avem nevoie mai degrabă de o cooperare foarte strânsă între noi și Direcția Generală MUF în ceea ce privește uh, standardele tehnice, în ceea ce privește calificările profesionale pentru personalul flotei și pentru o uh, supravegherea pieței. Acum, din păcate se citește greu ceea ce am pregătit o pe slide pentru că se suprapun imaginile, dar uh, în privința guvernanței și a structurii de guvernanță, bazându-ne pe o experiența noastră din ultimii 10 ani, putem spune că am învățat multe și am demonstrat că avem o capacitate clară de a reuni părțile interesante din diferitele state membre și această nouă structură ar trebui să ne permită să raționalizăm, să optimizăm felul în care se desfășoară activitatea noastră de reglementare, tocmai pentru a crea o platformă și o bază pentru o integrare mai rapidă a noilor tehnologii. Așa că vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Uh, Președintele, ar fi o idee ca în Comisia Tran la toamnă cândva uh, să invităm din nou Comisia pentru RIN uh, la o ședință de-a noastră. Doamna Hecksteiner urmează acum secretar general al EBU, adică Uniunea Europeană a Navigației Fluviale, European Barge Union. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că și organizatorul acestei audieri o audiere foarte importantă pentru întregul nostru sector. Aș dori să vă introduc foarte pe scurt uh, organizația noastră. Este o rețea europeană a asociațiilor naționale a operatorilor și proprietarilor de nave fluviale și de barje, inclusiv cele de pe Dunăre, vreau să mă asigur, domnule președinte, că îi implicăm și pe ei. Câteva elemente cheie în ce privește um, navigația internă în Europa. E vorba de un transport de aproximativ 130 de miliarde de tone pe kilometru. Totuși, cota uh, de piață în transportul de marfă în Europa uh, este doar de aproape 6%. Însă există țări ca și um, uh, Olanda, Belgia sau Germania, unde acest procent este mult mai important. Câteva caracteristici ale transportului pe care navigabile interne are nivelul cel mai înalt de securitate, chiar la nivel mondial, este eficace din punct de vedere al energiei, al uh, eficacității economice, dar și al externalizării. Uh, se lucrează pe o um, piață complet liberalizată, deservește piețe importante, atât în ce privește transportul de marfă, cât și în ce privește transportul de pasageri, care nu a fost prea mult invocat în primul panel, însă Știm că transportul de marfă, containerele de mari proporții este cel tradițional, dar există și alte subsectoare. De exemplu, deservirea zonelor urbane cu transportul de marfă de mai mici proporții. Și, cum și domnul președinte a menționat, e vorba și de transport de pasageri pentru turism, desigur, dar inclusiv în transportul urban, tot mai mult. O altă caracteristică a sectorului este latura inovatoare. Se adaptă permanent noilor provocări. Ajungând acum la nevoile în materie de politici. Vorbim într-adevăr de programul NAIADES 2 astăzi, ă, tocmai propus de comisie, dar avem nevoie și de infrastructuri solide, inclusiv prin conectarea Europei, care să permită finanțarea nevoilor din sector și Parlamentul continuă să aibă un rol important în a se asigura că vor fi disponibile finanțări suficiente pentru sector prin diversele programe și propuneri în cadrul NAIADES 2. Bună oară, în modernizarea, dar și în cadrul Orizont 2020, absolut orice programe ce ar putea fi disponibile prin finanțarea europeană care să ne asigure pe toți că navigația interioară este uh, acoperită. Mm, de acum despre Naiades 2. Într-adevăr, vorbim despre infrastructură de calitate, modernizarea uh, flotelor, funcționarea corectă a pieței, locuri de muncă de calitate uh, și mână de lucru calificată. Însă, înainte de a vorbi de inovație, aș dori să vă reamintesc ce s-a discutat uh, în secțiunea anterioară. Calitatea infrastructurii, din punctul de vedere al utilizatorului, deci al membrilor asociației mele, este o condiție sine qua non. Dacă nu avem căi navigabile întreținute corespunzător, desigur nu putem asigura transportul pe acestea. Există peste 36.000 de kilometri de căi navigabile și sute de porturi interioare. Există o capacitate de a nu avea congestii de trafic și um, fluviile și căile navigabile pot absorbi un trafic mult mai important decât cel de pe șosele. Ajungând la inovație, cum spuneam, sectorul are un potențial masiv și deja este eficace din punct de vedere al energiei și al costurilor. Ne ocupăm de ecologizare atunci când modernizăm um, echipamentele existente, dar ne gândim și la combustibili alternativi și, în special, doresc să vă reamintesc, din punctul nostru de vedere, gazul natural lichefiat fiat este uh, o posibilitate pentru viitor, pentru noi nave și încercăm să promovăm uh, uh, introducerea gazului lichefiat ca și combustibil. Dar atunci trebuie să adaptăm infrastructura și să se ia măsurile legislative corespunzătoare. Vedeți aici niște exemple de nave care de anul trecut deja se află pe apele uh, noastre. Când vorbim despre modernizarea flotelor, doresc să vă reamintesc că și, propunerea a făcut unele, că și Comisia a făcut unele propuneri care să, a, să se asigure că sectorul poate inova și că dispune de fondurile necesare. vorba de directiva tehnică ce va introduce noi standarde, standarde armonizate în întreaga Europa potrivit înaltelor standarde de pe RIN. Acestea vor fi introduse în toată Europa și cred că este o abordare uh, corectă a Comisiei. Cea de-a doua propunere e o amendare a directivei în ce privește flota comunitară. Asta ne-ar permite să utilizăm uh, fondul de rezervă care a fost plătit de industrie să-l folosim deci pentru ecologizare și în acest sens uh, am rugat Parlamentul să ne susțină. În concluzie, ce înseamnă NADES 2 pentru sectorul nostru? Ei bine, am dorit să ne asigurăm că alături de alte programe europene, NADES 2 va permite atingerea obiectivelor de a integra mai bine transportul uh, pe căi navigabile interioare, dar trebuie să ne asigurăm că dispunem de finanțare suficientă prin Orizont 2020 în beneficiul societății și iată de ce facem apel la Parlament să susțină propunerile Comisiei și să susțină industria făcând disponibile aceste politici. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Domnul Andrew Silito are acum cuvântul, specialist uh, pentru analiza de risc pentru compania Lloyd. Hey, good morning everyone. Um... Bună dimineața tuturor! Mulțumesc pentru ocazia de a vorbi astăzi aici și aș dori să vorbesc în special despre modernizare și inovație la nivelul flotei și am să vorbesc atât despre uh, vasele curent utilizate, cât și despre ce proiectăm pentru viitor. Întâi vreau să spun că căile navigabile interioare oferă o șansă pentru un transport curat și durabil în Europeană, ceea ce ar ajuta industria să se îndrepte în uh, direcția cea bună Odată ce prețul combustibilului crește, toată lumea are interesul de a reduce consumul de combustibil, reducând uh, emisiile prin orice mijloace tehnice și trebuie să identificăm soluțiile cele mai adecvate pentru fiecare situație. Vorbim foarte mult despre combustibili alternativi și în special gaz lichefiat. Și astfel de tehnologii deja apar pe piață cu succes operatorii de uh, nave se gândesc și la alternativa uh, utilizării uh, motoarelor diesel electrice. În funcție de uh, vase și de mm, navigația în amonte sau în aval, nevoia de combustibil poate fi foarte diferită. Uh, utilizarea hidrogenului ca aditiv la combustibil este o altă posibilitate. Pe de altă parte, construcția de nave mai ușoare este o altă opțiune uh, teoretică, dar încă necesită optimizare. Deci, ocazia cea mai bună pentru a uh, ameliora emisia de CO2 este, uh, sunt practic combustibilii alternativi. Gazul lichefiat este combustibil alternativ privilegiat. Există câteva nave uh, care utilizează deja, mm, și vă dau exemplele din imagini, uh, vasul Argonom, uh, Greenstream și Green Rhine sunt două tancare ce transportă produse chimice. Regulamentele, în schimb, sunt în urma tehnologiilor. Certificarea trebuie să se bazeze pe uh, derogări după un proces uh, lent și greoi de analiză a riscurilor pentru toate aceste noi alternative. Și v-aș mai da câteva uh, exemple pentru a vă uh, arăta flota modernă că nu e, e ceva real și că nu e doar un vis. Vedeți câteva exemple de tancăre ce uh, utilizează um, gaz lichefiat și există și proiecte de utilizare a combustibililor uh, duali. Aiger a fost convertit, modernizat, uh, Importante sunt uh, containerele, rezervoarele, practic, și pentru acești combustibili și felul în care sunt construiți pe noile tipuri de vase. dacă designul uh, e uh, posibil, s-a dovedit că și modernizarea este uh, o oportunitate și se pot înlocui vechile nave profitul va apărea ulterior pentru că numărul de ore de navigație va fi mult sporit. Tankerul de tip G este un alt model. Deocamdată așa ceva nu este permis ca transportor pe căile noastre navigabile, tocmai pentru că nu există un regulament care să acopere un astfel de uh, pentru astfel de navă. Observați alte două exemple de nave uh, cu combustibil dual. Mai există alte proiecte în curs care se află în stadiul de proiectare, uh, însă tehnic ele sunt fezabile. Cargo uh, care combină gazul lichefiat și energia electrică. Aveți uh, pe slide specificațiile uh, tehnice ale acestora. În concluzie, sper că această vedere de ansamblu și exemplele v-au demonstrat că navele pentru căi de navigație internă au potențial de dezvoltare și modernizare prin tehnologiile moderne. Există inovație în sector, dar aceasta nu pornește de la zero în cercetarea tehnologică și deja uh, cercetările uh, se estimează a fi aplicabile și navelor uh, pentru oceane. Trebuie să ne asigurăm însă că, pe de o parte, capacitatea tehnică, dar și siguranța sunt asigurate. Printre combustibilii alternativi, gazul lichefiat s-a dovedit că poate fi utilizat pentru nave. E ușor de introdus pentru designul vaselor de tip nou, dar poate fi avut în vedere și în modernizarea vaselor mai vechi. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Andrew, spune președintele. Are cuvântul domnul Dezeze, secretar general al Organizației Europene a, a Capitanilor. Allereerst heel hartelijk dank voor de uitnodiging vandaag. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că m-ați invitat uh, la mini-audierea de astăzi și că mi oferiți posibilitatea de a vorbi în numele capitanilor. Sper că veți avea un uh, an nou fericit. Dați-mi voie să vă transmit urările mele. Organiza organizația noastră protejează interesele capitanilor. Organizațiile de tipul uh, celei pe care o reprezint în momentul de față se reorganizează și își dau seama de importanța reorganizării. Știm că NAIADES este un program esențial, NAIADES 1 a fost esențial și cu siguranță NAIADES 2 va fi la fel de important. Parlamentul European și Comisia Europeană au făcut multe lucruri uh, bune, dar trebuie să avem un echilibru, atât pe plan intern cât și pe plan extern. Uh, toate deciziile trebuie să fie luate într-un anumit cadru, un cadru echilibrat, un cadru care să se bazeze pe informații solide. Piața transportului fluvial a suferit tocmai din pricina dezechilibrelor în, uh, în ultimii cinci ani de zile. Vedem că flotele se află în plină criză, va, navele de 2000 de tone sunt din ce în ce mai specializate. De asemenea, cererea scade, uh, industria metalurgică nu ne ajută prea mult, dată fiind situația în care se afla, află la rândul ei și, de asemenea, companiile de transport fluvial sunt uh, în derivă în momentul de față. Iar această situație nu este îmbunătățită de lipsa de echilibru și uh, lipsa de caracter concret la nivelul uh, legislației. Prin uh, urmare, Uh, toate aceste, aceste condiții, toți acești factori nu pot decât să influențeze într-o manieră negativă companiile mici de transport fluvial. În momentul de față, uh, companiile mari care dețin vase mari uh, au o șansă de a înregistra profit. În companiile mici, însă, care reprezintă majoritatea, nu au nicio șansă să rămână pe linia de plutire și uh, toate acestea nu fac, bineînțeles, uh, nu oferă un grad de atractivitate sporit domeniului. Și tocmai de aceea Naiades 2 este absolut esențial și eficiența acestui program este esențială. În momentul de față, iată, folosim fondurile de rezervă. Vă spuneam că domeniul este în derivă și, prin urmă urmare, trebuie să facem ceva în mod concret. Ce trebuie noi să analizăm? Trebuie să înțelegem faptul că există multe acte legislative naționale care distrug competiția, care sunt foarte protecționiste. Și tocmai de aceea avem nevoie de o armonizare, dacă nu a legislației pe ansamblu, măcar a câtorva prevederi, astfel încât uh, concurența să fie stimulată, iar independența companiilor să nu aibă de suferit. Uh, taxele achitate de către companii ar trebui să să fie echilibrate, însă investițiile în noile nave costă foarte, foarte mult, iar uh, uh, și de asemenea durează foarte mult și tocmai de aceea e nevoie de informații cât se poate declare cu privire la cerere și o ofertă uh, Uh, asta pentru a evita dificultățile. De asemenea, avem nevoie de o gestion, gestiune mai inteligentă a căilor navigabile interioare, o gestiune care ar putea calma apele atât de tulburi ale uh, transportului fluvial. De asemenea, e nevoie de finanțare. Înainte de criza financiară, băncile finanțau activitățile companiilor de transport, însă în momentul de față avem de-a face cu o reducere sensibilă a creditelor oferite de către bănci. Și tocmai de aceea e nevoie de o mai strânsă colaborare între uh, diferitele companii de transport, fără însă ca independența acestor companii să fie cumva periclitată. Competiția poate ajuta lucrurile, legislația coerentă poate fi de asemenea ă, de ajutor și intermodalitatea sunt, este de asemenea esențială. Dați-mi voie să vorbesc despre articolul 8 ca uh, din uh, regulamentul uh, 718 din 1999. Comisia pentru Ocupare dorea în avizul său o modificare a acestui articol 9, dar această modificare uh, ar fi un, ar aduce cu sine o mulțime de dezavantaje. De ce? Pentru că articolul 8 se referă la utilizarea fondului de rezervă, care este deja con- constituit prin contribuțiile diferitelor companii. E important ca aceste companii să poată avea în continuare acces la fondul de rezervă. Uh, și de aceea cerem Comisiei pentru Ocupare să retragă amendamentele pe marginea articolului uh, 8. Trebuie să ne asigurăm, bineînțeles, că aspectele tehnice, dar și cele uh, sociale uh, sunt luate în considerare. În bine, organizația pe care o reprezint va colabora cu, cu drag cu dumneavoastră. Domnul președinte, doamnă Meissner, vă rog să fiți cât mai succinți cu putință. Doamna Meissner, domnul Van Dalen și după aceea domnul Kuhn. Voi încerca să fiu succintă. Din nou am o întrebare pentru fiecare dintre uh, vorbitori. Mai întâi uh, o întrebare pentru domnul Verft. Uh, Van der Verf. Dumneavoastră vorbeați despre viziunea 2018. Spuneați că vreți să întăriți responsabilitatea domeniului, actorilor implicați, prin reducerea nivelului de reglementare. Ce uh, la ce vă gândiți când spuneți lucrul acesta? Vă, vă gândiți că regulile scrise nu mai sunt necesare? Considerați că responsabilitățile pot fi uh, asumate într-o manieră voluntară? Oare uh, Uh, oare nu faceți aici o greșeală? Și uh, în ceea ce privește acel articol 8 despre care vorbea ultimul intervenient, aș vrea mai multe precizări din partea dumneavoastră pe marginea modalității în care aspectele sociale pot fi luate uh, în considerare în contextul regulamentului. Și doamnă Hacksteiner, dumneavoastră spuneați că Rinul și Dunărea pot fi naviga, mai navigabile, însă vreau să vă întreb ce anume vreți să, sau dorit să se facă pentru ca uh, caracterul uh, sau atractivitatea acestor căi navigabile să crească într-adevăr? Care sunt măsurile concrete la care v-ați gândit? Și domnule Silitău, dumneavoastră vorbeați despre ecologizarea sectorului, despre gazul natural lichefiat, îmi place tare mult acest tip de gaz și toate celelalte, toți ceilalți combustibili alternativi și tocmai de aceea vreau să vă întreb dacă cele prevăzute în raportul Fidanța cu privire la întărirea uh, Uh, infrastructurii sunt suficiente pentru întărirea utilizării acestor combustibili uh, alternativi în uh, um, transportul fluvial sau aveți nevoie de alte măsuri? S-a vorbit despre nesiguranța pe piață și despre creditele limitate oferite sectorului. Considerați că Naiades 2 ar ajuta, ar putea ajuta prin fondul său de rezervă? E suficient acesta sau e nevoie de mai multă finanțare? După aceea, transparența. Dumneavoastră considerați că transparența în domeniu este suficientă sau se mai poate face ceva în acest domeniu? Peter. Domnule președinte, Prima întrebare uh, a mea se adresează uh, doamnei Hacksteiner și domnul Van der Velde cu privire la acel nou articol 8. În uh, noul articol 8 se spune că fondurile pot fi utilizate doar pe bază de unanimitate sau pe baza unei decizii unanime, dar domeniul întotdeauna a fost uh, fragmentat. Prin urmare, fondul de rezervă în trecut a fost folosit puțin de Olanda și de Germania, dar cam atât. Pentru că din pricina lipsei de unanimitate, fondul nu a putut fi folosit. Cum putem să ne asigurăm că fondul poate fi folosit mai des pe viitor? Pentru că până în momentul de față știm care a fost situația. E o lipsă de unanimitate, prin urmare, cum putem uh, îmbunătăți situația? Mai apoi, uh, Uh, domnule Van der Werf, nimeni nu m-a putut convinge să votez pentru această propunere. Și ce vreau eu să spun? Noul articol 8, dacă l-am citit cu atenție și l-am înțeles bine, aduce un avantaj cu sine. Și anume, capitanii ar putea avea acces uh, la credite în cazul în care doresc să achiziționeze moderne mai ecologice. Cred că acesta, acesta, este, acesta este singurul avantaj care poate fi uh, înțeles sau care poate de, decurge din acest uh, articol. Cam atât S-a spus deja că mitanii uh, au puțini bani, de-abia supraviețuiesc, uh, n-au nici pe departe uh, suficiente fonduri pentru a investi în noi motoare. Deci nu există banii aceștia. Prin urmare, dați-mi voie să vă întreb cine mă poate convinge să votez în favoarea acestei propuneri. Situația capitanilor nu se schimbă absolut deloc în urma acestor noi prevederi. Mizeria cu care se confruntă va continua. Domnul Kuhn. Vă mulțumesc pentru prezentările dumneavoastră și vă urez și eu un an nou fericit. Dar dacă e să ne fie bine în 2014, atunci trebuie să ne, să ne asigurăm că siguranța navelor pe căile navigabile interioare atinge cele mai înalte cote. Și tocmai de aceea îl, îi întreb pe toți cei patru intervenienți cum anume vor fi îmbunătățite pe viitor criteriile de siguranță pe căile navigabile interioare. Cum se va uh, pro proceda la o armonizare a acestor standarde. Există din ce în ce mai multe nave care circulă pe Rin și pe Dunăre și e important uh, să nu existe coliziuni între aceste nave. Domnul Silito vorbea despre necesitatea de a avea motoare mai ecologice. E drept, dar cred că și tehnologia care ne ajută să combatem uh, coliziunile este necesară, trebuie să fie finanțată. De asemenea, formarea uh, Uh, marinarilor este esențială. Trebuie să ne asigurăm că cele 35 de milioane de euro disponibile pentru măsurile de formare sunt într-adevăr folosite și asta într-o manieră eficientă. În prima parte a mini-audierii noastre vorbeam despre îmbunătățirea infrastructurii și despre blocajele existente la nivelul acesta. Tocmai de aceea vă întreb pe dumneavoastră care este părerea dumneavoastră cu privire la necesitatea de a crea nave speciale pentru diferitele tipuri de râuri, diferitele tipuri de uh, adâncini sau uh, debite? Și infrastructura este importantă, dar și noile mm, tipuri de nave sunt absolut esențiale. Vă mulțumesc! Question to Mr. Mulțumesc. Și eu am o întrebare către domnul Silito, referitor la gazul natural lichefiat. Da, am vorbit despre posibilități alternative în ceea ce privește combustibil și uh, gazul natural lichefiat reprezintă o astfel de alternativă. Acum, așa cum spunea și doamna Beisner, Există și alte elemente care ar putea fi luate în considerare când vorbim de combustibili alternativi. Etanol, spre exemplu. nu știu dacă acest lucru se poate utiliza în domeniul navelor, dar mie mi se pare că avem aici diferite posibilități și că până la urmă se pariază doar pe gazul natural lichefiat și în principiu asta n-ar pune probleme dacă am avea politicile adecvate, dar în continuare avem totuși probleme, chiar și pentru a utiliza doar acest gaz natural lichefiat. Uh, am înțeles că e și o problemă cu gradele Celsius. Uh, acesta nu rezistă dincolo de un anumit prag. Și poate că ar fi mai înțelept în anumite cazuri să utilizăm uh, etanol în loc de gaz natural lichefiat. Acum, dacă optăm pentru etanol, s-ar putea ca alții să găsească cusururi acestui produs și așa mai departe. Și uh, eu sunt oarecum îngrijorat, am impresia că uh, pleacă discuția așa în toate direcțiile. Și uh, constați totuși că toată lumea punctează acest gaz natural uh, lichefiat și toată lumea pariază pe el. Însă aș vrea să știu totuși dacă s-au mai făcut și alte cercetări în domeniu, dacă se poate paria și pe altceva. Dar pentru a răspunde la aceste întrebări, dăm mai întâi cuvântul domnului Van der Werf. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru a mă întoarce la ceea ce spunea doamna Meissner, întrebarea sa. Ideea să includem managementul uh, firmelor uh, care au flote pentru a evita eu știu, anumite cerințe tehnice foarte detaliate, să integrăm toate aceste flote și să utilizăm această filozofie, aceste competențe ale firmelor, tocmai pentru a ne asigura că vom avea un nivel cât mai ridicat de uh, siguranță. Uh, avem diferite exemple care demonstrează cum anume acest lucru se poate realiza și cred că a venit momentul să preluăm acest model de integrare și să-l utilizăm și pentru căile navigabile uh, fluviale. Apoi, avem un sistem de o schiță, o hartă de navigabilitate în domeniu pentru a putea integra întregul sistem, însă ideea este că noi nu trebuie să mergem dincolo de ceea ce prevăd regulile. Spre exemplu, pe RIN putem utiliza anumite limbi de comunicare. Pentru Dunăre avem un sistem asemănător, acolo se utilizează și limba rusă. Acum, noastră ați vorbit de documente, de instrumente pe care Uh, trebuie să le utilizăm pentru a depăși aceste probleme de lingvistică, da? Iată, domnule președinte, cam asta vreau să spun pentru a răspunde la întrebările ce m-au fost adresate mie. Da, mulțumesc, doamna Hackstein. Mulțumesc, domnule președinte, și aș dori și eu să mulțumesc deputaților care au adresat aceste întrebări. Dacă îmi permiteți, mai întâi aș dori să mă refer la întrebarea referitoare la spațiul de care dispunem pentru a naviga, adâncimea. Știm că e clar că anumite părți ale Dunării sunt utilizate sub potențial și că volumul ar putea să crească și să meargă până la peste de 20 de ori ceea ce avem în momentul de față, pentru că răul este subutilizat. Însă acum trebuie să vedem și condițiile și pentru asta e nevoie de o strategie echilibrată care să țină seama și de dimensiunea economică și de dimensiunea ecologică și din acest punct de vedere E clar că strategia pentru Dunăre va juca un rol crucial. De asemenea, noi suntem de părere că în următoarele luni dezvoltarea acestor planuri pe, de tip coridor va contribui de asemenea la uh, dezvoltarea potențialului și sunt convinsă că Parlamentul European va avea un rol de jucat pentru a îmbunătăți acest potențial care există. Acum, în ceea ce vrește întrebarea dumneavoastră referitor la articolul 8 și propunerea de modificare făcută de către Comisia Europeană. Acum, ceea ce se dorește aici este uh, să vedem care este utilizarea actuală a flotei existente în funcție de cerere și oferta de pe piață și să vedem și care este nivelul de capacități. Însă pentru a putea realiza aceste obiective fixate în IADES 2, pentru politicile de transport, e bine, am avea nevoie de aceste fonduri care să fie utilizate și cred că în acest sens suntem cu toții de acord. Putem găsi o cale comună de utilizare corectă a acestor fonduri care să fie în beneficiu și slujba întregului sector. O ecologizare a navelor în modernizarea, procesul de modernizare este un element important, necesar. Acum, asta nu se poate face direct anul viitor, deci trebuie să avem o planificare pentru următorii ani, în așa fel încât să putem să facem fața acelor solicitări, acestor noi cerințe. Și de aceea v-aș ruga să susțineți aceste amendamente. Acum, în ce... În ceea ce privește întrebarea adresată de domnul Cun referitoare la siguranță, la securitate, e clar că uh, noi avem gradul cel mai ridicat de siguranță în momentul în care facem comparație cu alte moduri de transport. Da, acest lucru a fost subliniat și la discuțiile ce au avut loc la Geneva, însă acum e clar că acest lucru pot fi în continuare, acest grad de securitate poate fi în continuare întărit, să mergem și mai departe. Și de aceea Cred că se merită să investim în acest mod de transport care în continuare are gradul de siguranță cel mai ridicat. Mulțumim, are cuvântul următorul vorbitor. Da, aș dori să mulțumesc doamnei Meisner pentru întrebări în ceea ce privește infrastructura. E clar că această întrebare e într-o da, o întrebare de tipul ce a fost mai întâi, ou sau găină? Și apoi avem și întrebări, semne de întrebare în ceea ce privește costurile pe care le-ar implica utilizarea gazului natural lichefiat, e clar. Însă, face o comparație cu navele mai mari care navighează pe oceane. E clar că e o tehnologie care este interesantă și oamenii sunt interesați să investească în infrastructură. Și cu siguranță că în timp acest lucru se va îmbunătăți. Pentru a răspunde la întrebarea domnului Van avantajele pe care le vedem noi în momentul în care introducem noi tehnologii și le prevedem deja încă de la bun început în regulamente când prevedem diferite, uh, com, diferiți combustibili, diferite tipuri de nave și regulamentele aferente care pot cuprinde, care pot face trimitere la aceste, aceste tehnologii. Da, știți că e o situație curentă, că de multe ori tehnologia merge înaintea regulamentelor și regulamentele ulterior vin și se aliniază pe evoluția tehnologică. Cred că e o tendință clară. La întrebarea domnului Kuhn. Cu siguranță, evitarea coliziunilor este o prioritate absolută și cercetarea în domeniu, inovarea în domeniul tehnologiei pentru a evita a, a, acest lucru este deosebit de important. Apoi, bu, corecta utilizare a, a, a noilor combustibili este interesantă în momentul în care evităm consecințele nefaste. Ideea principală este că se vor face toate eforturile necesare pentru a avea tehnologia necesară ce ne va permite să evităm coliziunile și ce ne va permite să reducem și costurile în utilizarea noilor combustibili. Acest lucru funcționează foarte bine pentru vasele de dimensiuni mai mari, navele mari. Și să vedem cum anume putem face acest transfer de la nave mai mari la nave mai mici. Acum, pentru a răspunde la întrebarea domnului Simpson. Da, clar, există alternative noi ne-am referit la gazul natural lichefiat pentru că avem experiență aici, pentru că am constatat că există interes față de acest combustibil. Dar uh, noi am, am tras învățăminte din experiența noastră din trecut și e clar că etanolul poate fi o posibilitate. Și am putea utiliza acest nou tip de motoare pentru a reduce emisiile. Uh, aceste sugestii sunt foarte interesante pentru că ne va, vor permite să reducem emisiile de azot, emisiile de sulf. Și astfel, pe viitor, pe termen lung, e clar că rezultatul va fi unul pozitiv. Mulțumesc și acum, domnul Van der Veld. Mulțumesc, domnule președinte. Au fost mai multe întrebări și am să încerc să răspund la ele succint. O întrebare se referea la nesiguranța care există în ceea ce privește piața și investițiile în domeniu. E clar, lumea nu îndrăznește să investească, pentru că sunt îndoieli, sunt dubii, se așteaptă redresarea economică. Și, mai mult decât atât, există și o concurență acerbă între navele de dimensiuni mici și navele mai mari. Așa că noi trebuie să analizăm cum anume se face această gestiune a capacității pe termen mijlociu, pe termen lung. Uh, acest lucru va permite proprietarilor de nave să fie mai liniștiți și mai încrezători pentru a putea uh, să facă în investiții. Acum, trec la punctul întrebarea următoare. E adevărat, um, am fost întrebat de ce sectorul nu a făcut apel la fondul de rezervă. Dar pentru că la momentul respectiv situația nu era chiar atât de proastă, deci sectorul a preferat să evite. Însă, în momentul în care lucrurile merg prost, e foarte greu să găsești soluții optime pentru a-i ajuta pe cei care se află într-o situație dificilă. E clar că au existat opinii divergente în rândul uh, diferitelor federații care reprezintă sectorul Acum, e clar că ne confruntăm cu provocări mari, ecologizarea flotelor, spre exemplu. În acest sens, e nevoie de măsuri clare, măsuri concrete pentru a îmbunătăți durata de viață a motoarelor, spre exemplu. Mai mult decât atât, trebuie să vedem și Uh, ca e putere ai motorului. E adevărat că de multe ori avem un, motor, eu știu, de 500-600 kW, însă capacitatea motorului nu este utilizată decât până la un prag de 30% și e clar că trebuie să facem eforturi suplimentare pentru a contribui la ecologizarea sectorului. S-a vorbit despre carburanții noi, combustibilii noi. Uh, e adevărat că gazul natural lichefiat corespunde mai degrabă navelor mari și nu navelor mici, pentru că nu au spațiu suficient pentru a stoca acest gaz la bordul navei. Apoi, retrofitting-ul, modernizarea navei. E clar că acest lucru costă foarte mult bani. În fond, asta reprezintă o investiție echivalentă cu prețul de cumpărare al motorului. Deci, o, o, o modificare, modernizarea motorului costă tot atât de scump precum un motor nou. Și atunci ne-am gândit și am vrut să vedem cum am putea să facem niște studii pentru a găsi alte modalități de retrofitting, deci de modernizare a motorului. Cu siguranță mai nevoie de, studiu, de studii în domeniu. Acum, în ceea ce privește articolul 8, noi am făcut niște propuneri, am propus printr-un amendament să integrăm și această noțiune de ecologizare în articolul 8, de înverzire a flotelor. Și vrem să încurajăm colaborarea, cooperarea. Cred că putem face ambele lucruri. Și ecologizarea, înverzirea și colaborarea. Pentru că sunt multe întreprinderi care se află într-o situație dificilă și nu reușesc să găsească un răspuns. De aceea trebuie să uh, permitem această unificare, această reunire a forțelor pentru a avea cât mai multă greutate și pentru a putea interveni astfel pe piață și să sperăm că astfel vom reuși să ajungem la o situație de unanimitate. Vreau să adaug de asemenea faptul că pe fluvii distanțele sunt destul de scurte. Cineva a evocat problema coliziunilor. Există astfel de sisteme de uh, prevenire a coliziunilor și uh, sunt sisteme utilizate și e clar că e un element asupra căruia putem în continuare medita. Uh, aș dori să știu dacă reprezentantul Comisiei dorește să mai adauge ceva. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mai îmi dați încă o dată cuvântul. Aș vrea doar să subliniez câteva elemente care au fost deja evocate, au fost abordate, pentru că reprezintă pentru noi un feedback foarte important. Contextul infrastructurii, mai întâi. Evident, ați pus accentul pe noua structură TNT, pentru noi lucrări. Ați pus accentul pe mentenanță, pentru asta e nevoie de o nouă strategie și aici intervine strategia pentru Dunăre. Există multe lucruri ce pot fi făcute de către Comisia pentru Dunăre și asta are, are un rol deosebit de central de jucat aici. Are o muncă de făcut în săptămânile și lunile ce vor urma, și anume să intensificăm această colaborare între Comisia Europeană și Comisia pentru Dunăre, pentru a ne asigura că toate statele membre își îndeplinesc obligațiile ce le revin. Apoi, chestiunea finanțării a fost evocată. Evident, facilitatea conectarea Europei prevede um, anumite părți ce pot fi finanțate Uh, avem în uh, diferitele părți tematice această posibilitate. Putem avea, spre exemplu, servicii durabile de transportul de mărfuri care pot fi finanțate și dacă avem proiecte foarte bune, e clar că le vom putea finanța, mai ales în domeniul modernizării, modern, uh, inovația, fără a uita, evident, și Orizont 2020. Și avem o astfel de muncă de planificare. În săptămânile ce vor urma vom fi foarte, foarte ocupați. Nu uitați nici agenda digitală. Deci toate aceste surse de finanțare trebuie optimizate. Acum, în ceea ce privește Naiades. Naiades 2 reprezintă această platformă de integrare, de armonizare și nu doar Naiades așa de unul singur. Noi am notat și am observat, și nu-i doar o coincidență, nu? Am conlucrat foarte îndeaproape cu, și în programele precedente și am văzut că și în alte domenii se pune această problemă. Comisia pentru Dunăre și alte instanțe și formuri au subliniat această nevoie. Abordarea coerentă pentru navigarea pe uh, căile interne reprezintă un element care este oglindit în NAIADES, este oglindit în documentul de lucru al Comisiei. Și nu uitați că mai sunt și alte comisii care pentru alte râuri care sunt importante, Mözel și uh, Rin și așa mai departe. Toate acestea trebuie să se integreze într-un ansamblu coerent. Și acum pentru a califica această propunere printr-un singur cuvânt. E clar că e nevoie de unanimitate. Însă acum, ceea ce ne dorim este ca regulamentul acesta să fie extins și să acopere acele domenii ce au fost subliniate de către sector, acolo unde există așteptări formarea, nu numai pentru capitan, ci și pentru membrii flotei, uh, membrii personalului, membrii echipajelor, inovație, formare sunt acele domenii în care noi putem să intervenim, care vor avea impact pe piață și sperăm că acolo sunt aceste uh, posibilități de unanimitate pe care le-am evocat. Evident, acum finanțarea nu e ceva așa care plutește în aer. Va trebui să planificăm. Și în încheiere aș dori să subliniez sprijinul uh, pe care l-a exprimat uh, Parlamentul și vreau să mulțumesc acestuia pentru acest sprijin și lansăm un apel către Parlamentul European ca în rezoluția sa să poată să sublinieze toate aceste elemente care le consideră a fi importante și care vor reprezenta un ghid îndrumător pentru Comisie. Mulțumesc, spune președintele. Doamna Wortman Col a depus un termen de amendamente pentru raportul dumneavoastră 15 ianuarie și vom vota în Comisia TRAN pe 20 februarie. Cu acestea mulțumesc tuturor invitațiilor noștri pentru contribuțiile la cel de-al doilea panel. Și, încă o dată, mulțumiri și experților din primul panel. Vă mulțumesc tuturor că ați venit astăzi aici, la mine, audierea noastră, oferindu-ne expertiza dumneavoastră. Și aș conchide prin a spune, sper că în viitor vom putea acorda mai multă prioritate căilor navigabile interioare, o temă esențială a politicii europene în lanțul logistic și de transport. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, ușierii vă vor conduce uh, în sală. Noi ne continuăm ordinea de zi. Mulțumesc. Okay, can we go on with the next item on the agenda? Haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 4, prezentarea Comisiei Europene referitoare la documentul de lucru al serviciilor Comisiei privind internalizarea, respectiv reducerea costurilor externe legate de transport. Domnul Santamato va face această prezentare. Vă reamintesc, stimați colegi, ca în termen procedural, în iulie 2013, Comisia a publicat un document de lucru privind internalizarea, respectiv reducerea costurilor externe delegate de transport. Toate acestea sunt legate de directiva Eurovineta. Grupul Verzilor a ridicat problema um, follow-up-ului asupra uh, acestei directive. în octombrie 2012 Comisia trebuia să prezinte un raport ce rezumă măsurile luate pentru internalizarea reducerea costurilor uh, în diverse domenii, inclusiv reducerea zgomotului, ecologizarea și așa mai departe. Se arată că raportul nu a fost, uh, procedura nu a fost respectată, pentru că raportul a fost publicat doar uh, la 9 luni mai târziu decât termenul limită um, inițial. Așadar, s-a solicitat comisiei să vină în comisia noastră și să ne prezinte rezultatul eforturilor sale în acest domeniu. Domnule Santamato, iată unde ne aflăm azi. Am vrea să știm încotro. Vă îndreptați! Thank you, Chairman. Good morning. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Comisia, potrivit directivei Eurovineta, trebuie să rezume toate măsurile de internalizare și reducerea uh, externalizărilor. A fost o sarcină dificilă pentru noi și am solicitat unui consorțiu de experți externi să ne ajute, oferindu-ne un inventar al tuturor măsurilor legate de prețuri, de taxare a transporturilor măsuri ce pot fi definite ca măsuri de internalizare. Rezultatul este un studiu publicat în ianuarie anul trecut, un studiu detaliat de vreo 700 de pagini, incluzând uh, fișe care explică taxele uh, în ce privește toate modalitățile de transport. Chiar și uh, numai um, proporțiile, dimensiunea acestui studiu arată cât de complex este situația. Un alt mesaj al studiului este diversitatea măsurilor de acest gen uh, în statele membre și în funcție de modalitățile de transport. Datele astfel colectate sunt cele mai complete în sectorul transportului rutier. Vorbim aici de 2% din PIB colectat în acest sector în fiecare an, în special în ce privește uh, accizele la carburanți. De asemenea, din taxele de înmatriculare a vehiculelor. Puține date, mm, în schimb, au uh, fost uh, um, colectate în ce privește taxele de drum, doar 0,2%. Imaginea de ansamblu pentru transportul rutier uh, e deci una foarte dezechilibrată în ce privește externalizările legate de schimbările climatice sunt desigur în corelație cu um, prețul la combustibili. Cum știm, emisiile de eh, eh, gaz cu efect de seră sunt proporționale consumul de carburanți. Totuși, alte tipuri de externalități, cum sunt accidentele, zgomotul, poluarea eh, locală și problemele de infrastructură, nu sunt la fel de bine luate în seamă ca și prețul la combustibil. Taxele de drum au caracteristici de internalizare foarte scăzute nu există efect de stimulare aici. Uh, puținele taxe de drum de obicei sunt viniete cu o durată limitată în timp și practic nu au un efect uh, stimulant. Cel mai adecvat uh, ar fi o taxare modulată în funcție de distanță și nu de intervalul de timp. Situația în celelalte modalități de transport e practic la polul opus fiindcă există prea puține date ce să țină seama de externalități legate de schimbarea climatică. Nu există uh, taxe relative la combustibil în, în navigație. În aviație, într-adevăr, uh, se discută despre ETS, dar transportul feroviar, trenurile electrice sunt acoperite într-adevăr de schema ETS, dar aceste trenuri uh, beneficiază de o derogare de la taxe. În schimb, aici asistăm la uh, taxare pe infrastructură. Toate statele membre au astfel de uh, taxe. În unele cazuri, taxele de acces sunt modulate în funcție de uh, zgomot, dar nu suficient pentru a internaliza această externalitate. În transportul maritim, sigur, există taxele de port bazate pe tonaj și încărcătură, uneori modulate potrivit caracteristicilor de mediu ale vaselor. Totuși, există o lipsă de transparență în ce privește aceste taxe. Adesea ele sunt negociate între companiile de transport și autoritățile portoare. În aviație există taxe pentru aterizare și decolare, altele bazate pe numărul de pasageri, uneori modulate în funcție de zgomotul produs, În câteva state există o taxare asupra biletelor de avion emise. Deci, practic, nu putem vorbi de internalizare aici. În fine, în ce privește căile de navigație interioare, avem taxe de port similare cu cele maritime, plus în unele cazuri taxe uh, legate de calea de navigație, însă nu și pe Dunăre sau Rin, potrivit acordurilor internaționale de navigație. Mesajul, deci, pe care îl primim din, uh, de la acest studiu este că există o insuficientă acoperire a unor externalități, dar există și multe venituri colectate din transport care nu sunt legate de externalități și, ca atare, o simplă reechilibrare o colectare similară a taxelor, un sistem mai coerent ar putea ameliora situația globală. Aceasta a fost secțiunea ce se referă la uh, mecanismele legate de prețuri. Însă, directiva ne solicita și informații despre măsurile de reglementare. Acestea nu sunt uh, măsuri de internalizare în sens strict, dar au, desigur, impact asupra externalităților. Nu ne oferă opțiunea de a plăti anumite astfel de externalități, dar impun niște praguri, cum sunt standardele euro sau standardele siguranță pentru vehicule. Practic, mult din achiul din transporturi se referă la una sau alta dintre externalități. În 2008, în uh, contextul ecologizării pachetului pe transporturi, am făcut un inventar al măsurilor de reglementare, așa încât în prezentul raport ne-am putut concentra asupra măsurilor luate de atunci și până azi. Menționăm aspecte legate de infrastructură și cercetare, care, desigur, sunt complementare, cu măsurile de internalizare și, în fapt, infrastructura și cercetarea oferă alternativele care fac ca internalizarea să fie mai eficace în a schimba comportamente. Sper că acest studiu și raportul vă poată oferi uh, material pentru reflexie ulterioară și dacă uh, vi se pare o introducere suficientă, m-aș opri aici deocamdată. Mulțumesc! Mulțumesc, spune și președintele. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Domnul Groș. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru acest uh, document de lucru. Este un document foarte interesant Bine, cunoaștem multe dintre aceste informații, dar detaliile trebuie să fie reanalizate din punctul meu de vedere. Analizând acest document, constatăm că toate cele discutate în momentul în care am vorbit despre directiva Eurovinietă și uh, toate cele pe care le-am discutat în contextul ideii acesteia de internalizare a externalităților, uh, continuă să persiste. E greu să creăm un sistem european armonizat uh, e, există în continuare sisteme naționale. E drept că s-a vorbit mult despre acest sistem european în ultima perioadă, dar toate aceste discuții nu au dus neapărat la crearea unui sistem european în adevăratul sens al cuvântului, ci aceste dezbateri au fost uh, deturnate, au fost folosite pentru umplerea visteriilor naționale, dar cam atât. Prea puține state membre s-au ocupat, într-adevăr, de toate problemele care decurg din transport. Mă refer la zgomot, emisii, etc. Uh, asta în primul rând. În al doilea rând, nu trebuie să uităm dimensiunea internațională a transportului maritim sau transportului aerian. În momentul de față se poartă două dezbateri foarte interesante în, a, în aceste domenii, și anume ETS-ul, ce vom face cu ETS-ul pe viitor. Din punctul meu de vedere, Uniunea Europeană trebuie să clarifice ce anume vrea să facă în propria ogradă, dar în același timp Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de disponibilitate de a ajunge la compromisuri pe plan internațional, dar asta nu până în pânzele albe, bineînțeles. Și în al doilea rând, dacă îmi permiteți să amintesc despre taxa rutieră pe care vroia Germania nu de mult să o introducă, nu putem să nu ne dăm seama că e important ca uh, problematica aceasta a internalizării costurilor externe să nu ducă la discriminarea celor care vin din, adevăr, din afara Uniunii Europene. Uh, nu vom fi credibili dacă nu vom discuta cu cei afectați. Nu are niciun sens să vorbim despre reglementări uh, dacă nu le cerem statelor membre să pună într-adevăr în aplicare, aplicare toate regulile pe care le decidem la nivel european. De asemenea, trebuie să stabilim condiții cu privire la modalitățile care uh, uh, stau la dispoziția statelor membre pentru utilizarea fondurilor astfel colectate. Rolul nostru nu este acela de a permite statelor membre să impune noi taxe cetățenilor europeni, ci rolul nostru este acela de a colecta fonduri care să fie într-adevăr folosite în beneficiul cetățenilor, care să fie folosite uh, pentru combaterea problemelor cu care se com- confruntă cetățenii europeni. Acestea sunt uh, concluziile pe care le pot trage eu din acest raport. Avem așadar multe oportunități la dispoziție și, prin urmare, sper din tot sufletul că acest document va fi discutat și în următoarele luni și va fi discutat în special cu cetățenii. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul Alcadraui. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte, pentru acest document uh, care conține o serie de detalii foarte interesante. Dar eu trebuie să, să rămân în continuare critic. Spre exemplu, e păcat că nu deținem informații precise cu privire la proiectele demarate în anumite state membre. Spre exemplu, nu știm ce vor face în următorii ani statele membre pentru interiorizarea costurilor uh, sau acestor externalități. În Belgia din 2016 uh, în, sau începând cu 2016 se va stabili o, o taxă per kilometru pentru tiruri, pentru camioane Uh, dacă alte state membre au uh, aceleași pro- proiecte, au uh, aceleași idei, ar fi bine să obținem aceste informații în prealabil pentru a putea avea o imagine de ansamblu și pentru a stabili reglementări europene care să țină cont de aceste sisteme. Asta în primul rând. În al doilea rând, avem informații cu privire la anumite inițiative, avem informații cu privire la taxele și redevențele care trebuie să fie achitate. Da, foarte bine. Dar noi nu avem informații cu privire la proporțiile uh, pe care le, la procentele reprezentate de fiecare modalitate în, de transport în parte. Spre exemplu, nu știm care sunt, uh, care sunt uh, procentele de costuri uh, exterioare care în domeniul rutier vor fi pe viitor preluate de către consumatori sau vor fi impuse uh, consumatorilor, contribuabililor. Eu consider că aceste informații sunt absolut esențiale dacă e să avem o dezbatere, o dezbatere clară. Prin urmare, trebuie să ne punem întrebarea dacă există o concurență echitabilă între diferitele modalități de transport. Bineînțeles, fiecare domeniu, de, uh, fiecare modalitate de transport consideră că plătește prea mult. Asta e, uh, asta e uh, de la sine înțeles. În momentul în care se vorbește, de exemplu, despre taxa pe uh, combustibil, Uh, ta, deci în ceea ce privește uh, taxa pe combustibil, există o taxă de 190 de euro pe tonă. Aceasta este media, dar nu știm în ce măsură această taxă va fi aplicată uh, pe fiecare modalitate de transport în parte, care este procentul pe care îl ocupă fiecare modalitate de transport în parte. Prin urmare, avem nevoie de o dezbatere mai clară de, de substanță. Avem un calendar, dar nu avem uh, piloni. Uh, uh, știm ce se vrea pentru anul 2020, care sunt care sunt uh, ambițiile pentru 2020. În 2020 uh, trebuie să se renunțe la caracterul vol- voluntar al internalizării uh, și să se treacă la caracterul obligatoriu, dar cam atât nu, sunt vorbe și prea puține detalii. Prin urmare, aș vrea mai multe detalii din partea Comisiei Europene. De asemenea, în uh, Germania se vorbește foarte mult și în alte state membre, de asemenea, se vorbește foarte mult despre vehiculele uh, speciale. Dați-mi voie să cer comisiei să își aplece atenția asupra acestui subiect. Ce le spunem astăzi uh, statelor membre sau ce ar trebui să le spunem statelor membre? Ar trebui să le spunem că da, ok, un, un sistem de taxe per kilometru e bine ca statele membre uh, să creeze un sistem pe baza principiului poluatorul plătește. E important ca uh, Uh, cei care poluează să achite. Da, asta se spune deja. Dar, pe de altă parte, Comisia Europeană mai spune și că dacă un stat uh, membru uh, prevede un astfel de sistem, pune în aplicare un asemenea sistem, nu poate crea sisteme de despăgubire. Deci, prin urmare, iată, statele membre mm, sunt puse în dificultate și e important să eliminăm aceste obstacole. Doamna Meissner. Vă mulțumesc, domnule președinte. Antevorbitorii mei au spus multe și uh, intervențiile lor îmi permit să fiu subcintă. E bine să avem un raport uh, un raport detaliat, dar uh, mă tem că acest raport uh, pe care ni-l prezintă Comisia Europeană nu este suficient de detaliat. Avem uh, foarte multe declarații frumoase, dar prea puține rezultate. Avem cartea albă, știm că toată lumea își dorește ca transportul să fie mai ecologic, avem criteriile ecologice de asemenea și ambițiile ecologice, dar când vine vorba de punerea în practică a vorbelor frumoase, prea puține se întâmplă. Prin urmare, vreau să întreb Comisia ce anume poate să facă pentru a determina statele membre să obțină rezultate, să atingă uh, ambițiile stabilite. Iar în ceea ce privește earmarking-ul sau uh, implementarea principiului poluatorul plătește, e bine, ce putem face pentru ca toate aceste uh, cuvinte frumoase să devină uh, Uh, realitate. Uh, în Germania s-a, s-a vorbit despre folosirea principiului poluatorul plătește, toată lumea a fost uh, încântată, dar a venit ministrul finanțelor care a zis că toți banii astfel câștigați vor intra în visteria statului și mai apoi urmează discuțiile, bineînțeles, cu privire la modul în care aceste fonduri pot fi folosite într-adevăr. Dar, din păcate, aceste dezbateri se poartă la nivel național și eu cred că ar trebui să avem criterii europene. Doamna Lichtenberger, Vă mulțumesc, domnule președinte, îmi cer scuze pentru întârziere, fac parte și dintr-o altă comisie și, prin urmare, n-am putut veni de la bun început aici. Am uh, analizat acest uh, raport și, din punctul meu de vedere, trebuie să stabilim ce anume putem face pentru ca lucrurile să meargă înainte. marile întrebări care nu și-au găsit încă răspunsul din pricina disensiunilor la nivelul Consiliului uh, și din pricina tendinței pe care o constatăm, aceea de a, a, a ne asuma ambiții frumoase, dar uh, de a nu le pune în, uh, în, realita, în, uh, în operă, de a nu le implementa, uh, Uh, deci această tendință o știm cu toții și uh, ea generează mari probleme. Nici nu vreau să vorbesc despre Germania și taxa pe care vrea Germania să o impună pe uh, camioanelor străine. Însă, în orice caz, Ce văd eu la nivel uh, european? Spunem că uh, la nivel european uh, vorbim despre principiul poluatorul plătește, dar nu mai zicem nimic despre principiile minime și pragurile minime. Iar astfel nu facem nimic altceva decât să ne asigurăm, practic, că ambițiile pe care toată lumea și le-a asumat, nu sunt puse în uh, practică. Deci eu aș vrea să aflu ce anume își dorește Comisia să facă pe viitor și în ceea ce privește celelalte mijloace de transport. Îmi amintesc uh, discuția interminabilă cu privire la ETS în domeniul aviației. Uh, îmi amintesc că în această discuție am, uh, practic uh, ne-am întors în timp. Începem din nou să discutăm despre exact aceleași teme pe care le discutam la începutul dezbaterilor. Practic nu rezolvăm nimic, ci pur și simplu aruncăm în cârca generațiilor viitoare problemele pe care le-am constatat deja. Deci eu vreau să vă întreb care sunt pa- pașii următori, concreți, planificați de către Comisie. Știu că e greu de răspuns la o astfel de întrebare, viitoare, la finele unei, uh, unui mandat legislativ. Uh, mai mult ca sigur, uh, Consiliul, com, Colegiul Comisarilor se va modifica, însă cu toate acestea aș vrea să aflu care sunt planurile de viitor ale Comisiei. Ce anume vrea Comisia să facă pe viitor pentru a se asigura că statele mere, membre vor acționa într-adevăr în viitor. Uh, ce face Comisia Europeană pentru a ajuta la concretizarea vorbelor frumoase pe care le cunoaștem cu toții. Există măsuri, activități concrete planificate deja de către Comisie? Pentru că dacă așteptăm să se constituie undeva o majoritate, cu siguranță putem aștepta până în uh, până la Paștele Cailor, pentru că știm prea bine lipsa de, de consecvență a politicienilor noștri. Îmi dau seama de asemenea însă că, iată, statele membre se confruntă cu probleme bugetare în momentul de față și ca urmare a acestor probleme bugetare, statele membre uh, susțin că nu mai pot să investească în uh, infrastructura deja existentă, dar îmi să mai facă investiții în noi infrastructuri. Însă, pe de altă parte, uh, statele membre spun că nu cer niciun fel de taxe pentru utilizarea infrastructurii de care dispun deja. Ei bine, mie mi se pare că aici avem un contrasens, uh, un, un, uh, un paradox. Uh, de ce spun asta? Pentru că îmi amintesc că la un moment dat discutam despre stabilirea de taxe la nivel european, care taxe să fie mai apoi folosite pentru uh, investiții în uh, intermodalitate. Ce se întâmplă cu, cu costurile accidentelor, ce se întâmplă cu siguranța, cine investește, cum se fac investițiile, asta vreau eu să aflu. Domnul Riche. Domnule președinte, n-am să mă refer încă o dată la tot ceea ce s-a spus deja, ci am doar o întrebare către comisie. Aș vrea să știu dacă s-ar putea organiza un studiu eventual pe această temă, dacă nu avem informații, pentru a ști exact cât anume statele membre primesc pentru măsurile de infrastructură și de internalizare a costurilor, deci cât primesc din uh, sumele totale care acoperă costurile. Deci primesc prin taxe și așa mai departe. Deci iau din acest sistem de transport pe de o parte și pe de altă parte cât anume aceste state membre utilizează pentru a îmbunătăți infrastructurile și sistemul de transport în general. Pentru că întrebarea ce se pune aici este următoarea. Oare nu s-ar putea să avem o rată minimă aici? Care e situația de la stat la stat? Oare nu cumva sunt state care utilizează 100% din taxele astfel uh, percepute pentru a uh, moderniza transportul sau sunt alte state care eventual ar utiliza doar 10%? va trebui să ne gândim. Noi va trebui să facem propuneri, să propunem măsuri la scală, uh, scară europeană pentru anumite norme, pentru a susține și a sprijini infrastructurile, ori eforturile și situațiile de la stat membru la stat membru sunt cu siguranță extrem de diferite. Și voi încheia astfel spunând, dacă nu cumva n-ar trebui să avem un index clar Uh, o rată clară de uh, taxe percepute, raportul care există între taxele percepute și, ce, și sumele reafectate pentru modernizare. Și asta ar trebui să fie niște cifre pe care să le cunoaștem, în așa fel încât Consiliul, Parlamentul și Comisia să știe exact în momentul în care iau decizii uh, ce anume se întâmplă concret, pentru că deocamdată nu știm nimic ne găsim în prezența unor situații extrem de diferite de la țară la țară și e clar că infrastructurile reprezintă totuși o dimensiune europeană. S-a vorbit foarte mult despre acest lucru, n-am să revin din nou. Însă în ceea ce privește emisiile și... E clar că acestea nu se opresc undeva la frontieră. Deci ar trebui să punem oarecare ordine în această dezordine imensă și să știm exact ce se întâmplă cu taxele percepute, care este destinația lor. Și acum domnul Santomato din partea Comisiei. Da, mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să răspund la întrebările puse. Poate să încep cu ultimul punct, și anume faptul că în studiu se indică care sunt diferitele forme de taxare și de impozitare în funcție de statele membre. Nu sunt așa de multe exemple. Avem unul, dacă nu mă înșel, o taxare prin asigurări și de multe ori acest lucru este, sumele acestea sunt reutilizate pentru siguranță, dar e clar că rata de reafectare a acestor sume este destul de scăzută. Acum, Comisia încearcă să obțină un nivel mai sporit de reutilizare a acestor uh, sume, uh, eventual printr-o directivă europeană, dar au existat foarte multe obiecții foarte puternice din partea statelor membre. Acum, un alt aspect la care vreau să mă refer. Este foarte greu să colectezi astfel de date, mai ales în afara transportului rutier. Studiul a făcut un fel de sondaj, o anchetă pentru a ști ce se întâmplă cu aeroporturile cele mai mari, porturile cele mai mari, dar e aproape imposibil să primești informații despre toate trans- infrastructurile de transport. Și de altfel, multe din aceste forme de gestiune ale infrastructurilor se fac la nivel local și de aia e foarte greu să obții o imagine cu adevărat fidelă și completă a acestui sector. Și tot atât de greu este și să o faci o comparație înțeleaptă între diferitele moduri de transport pentru a putea spune exact care dintre ele se bazează mai mult pe externalități și care nu. De asemenea, situația poate fi foarte diferită de la un stat membru la altul. Și de aceea cred eu că acesta este unul dintre mesajele cele mai puternice ale studiului. Evident, nu e neapărat mesajul pe care vreau să-l primim noi, clar, dar este evident că ar trebui să putem compara situațiile mai bine. Și pentru a rezolva această problemă, pentru a instaura o concurență intermodală corectă și echitabilă, asta e greu de realizat, pentru că sunt atât de multe elemente care trebuie luate în calcul și care sunt atât de uh, importante pentru a diferenția sectoarele unul de celălalt. Și progresiv, treptat, putem integra din ce în ce mai mult acest concept de internalizare în, prin diferite inițiative care țintesc diferite moduri de transport. Dar asta se poate face pas cu pas, treptat. Și asta e într-adevăr ceea ce dorește să facă Comisia pe viitor. Evident, acum e foarte greu pentru mine să vă spun că voi face ceva mai mult decât ceea ce prevede programul de lucru al Comisiei. Și ceea ce se prevede în acest studiu politicile noastre și intenția noastră s-au fost clar explicate în Cartea Albă, care de fapt n-a făcut decât să repete ceea ce am spus deja în pachetul de transporturi din 2008. Deci e clar că rămâne una dintre acele politici care, în care internalizarea reprezintă o prioritate majoră a acestui sector și cred că acest lucru este deosebit de important din multe puncte de vedere. și vom continua să derulăm consultări pe, aceste, pe marginea acestor noi inițiative. Mulțumim foarte mult! Astfel încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Aș dori să vă amintesc că următoarea ședință va avea loc pe 20 ianuarie la ora 15. Și dacă nu mă înșel, spune secretariatul, e într-o luni, nu într-o miercuri. Într-o luni. Bun. Eva. Ultima observație succintă. Răspunsul pe care ne l-a dat comisia nu era un răspuns prea complet ați lăsat deoparte o serie întreagă de elemente pe care noi vrem să le cunoaștem. Și cum vom continua? De fapt, nu v-am pus numai eu singur această întrebare. Acum, eventual, Comisia, dacă dorește, ne poate răspunde și în scris. Eventual, Comisia poate să preia această idee și să-mi transmită mie în scris uh, un răspuns pe care eu îl voi transmite mai departe către coordonatori Domnule El Cadraui, da, mulțumesc, domnule președinte, pentru flexibilitate. O ultimă observație. Mă, am, am remarcat și m-a uimit asta, faptul că avem această problemă a datelor. Nu avem date. Indiferent că e vorba de drepturile pasagerilor, indiferent că vorbim despre acest dosar, atunci sugestia mea ar fi ca pe viitor Comisia să țină seama de asta în momentul în care face propuneri legislative. Și anume, colectarea datelor, a informațiilor, dorința aceasta de armonizare se poate realiza doar dacă avem date. Eu cred că e un subiect important, important, care merită să fie discutat și analizat pe viitor. Domnul Santomatov, doriți să mai interveniți, să mai ziceți ceva? În ceea ce privește colectarea datelor, trebuie să vă spun că există o oarecare tensiune, pe de o parte, în ceea ce privește legislația inteligentă pentru a avea date, tocmai pentru a face legislația adecvată și nevoia, pe de altă parte, de a reduce povara administrativă pentru întreprinderi. Uh, și aceast, acestea se cam bat ba, cap în cap, aceste două cerințe. Noi suntem absolut de acord, e clar că am vrea să avem mai multe date la dispoziție, însă nu întotdeauna cazul, pentru că există această discrepanță de nevoi. În ceea ce privește următorii pași, aș putea menționa cel puțin faptul că Comisia Europeană lucrează acum pe marginea unei noi propuneri în ceea ce privește taxele de drum, care vor avea drept scop instaurarea unor viniete bazate pe numărul de kilometri, deci o impozitare, o taxare bazată pe numărul de kilometri. Evident, aceasta este o inițiativă. Apoi mai avem încă una în ceea ce privește reducerea poluării fonice. Apoi vorbim de asemenea și despre o nouă directivă și, evident, analizăm și problema VTS pentru nave aeriene. Evident, avem și sistemul de monitorizare, raportare și verificare în ceea ce privește emisiile. Iată, acestea sunt dosarele pe care lucrăm în momentul de față. Și cred că acestea sunt toate subiectele pe care le putem evoca. Nu cred că vă pot spune ceva mai mult acum. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! După cum v-am spus, următoarea noastră ședință pe 20 ianuarie la ora 15 și iată că acum începe ședința coordonatorilor și cei care trebuie să părăsească sala, vă rog să o faceți acum. Ședința coordonatorilor va fi una foarte rapidă, așa că cu cât mai repede, cu atât mai bine.